Ok, good morning, let's start. Bună dimineața, haideți să începem. Avem uh, ordinea de zi. Avem și, aveți propuneri sau de modificări a ordinii de zi? Nu, atunci o considerăm ca fiind adoptată. Mai întâi, comunicării uh, în numele doamnei președinte a Comisiei comis, uh, ședința comisiei de pe 26 septembrie după masă. Știți deja că uh, membrii Parlamentelor Naționale au fost invitați în contextul uh, dosarului semestrul european, raportor fiind domnul Goses, pentru a, deci, să participe alături de noi la ședința din această după masă. Doresc să vă spun că ședința de după masă va începe la ora 15 fix. După acest schimb de opinii, uh, Comisia va continua imediat cu voturi. privind plățile cu cardul pe internet sau cu telefonul mobil. Al doilea anunț. Uh, feedback în legătură cu dialogul tripavit privind Tupac, pachetul Tupac. S-au făcut progrese privind regulamentul în, în, um, pentru țările în situație de stres. Um, vor continua eforturile pentru a stabili condițiile în care o țară poate cere ajutor sau asistență. Următorul dialog tripartit va avea loc pe 4 octombrie și se vor discuta uh, un alt regulament, raportul Ferreira. Înainte să începe, de a începe dezbaterea, mai am încă un anunț de făcut. Audiere privind propunerea în legătură cu Uniunea Bancară, de acord cu raportorii și coordonatorii, după schimbul de opinii de, la, de săptămâna trecută, secretariatul a cerut organizarea unei ședințe extraordinare a comisiei noastre pe 10 octombrie, miercuri, de la ora 9 până la ora 13. pentru a organiza audieri în legătură cu diferitele propuneri legislative, Uniunea Bancară și gestionarea crizei. Acum, în această dimineață, vom dezbate două rapoarte legate între ele. Raportul doamnei Tyson și raportul domnului Giggold. Am uh, propus să le dezbatem pe amândouă este primul schimb de opinii pentru ambele rapoarte și acum dau cuvântul doamnei Tyson. Ah, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Presupun că astăzi colegii prezenți Colegii eh, prezenți astăzi au citit deja cele două propuneri de raport, eh, așa că nu are rost eh, să ne apucăm să le reexplicăm. Avem 28 de articole uh, cu un conținut complicat, dar și interesant. Am discutat deja cu domnul Gigold, am analizat situația împreună. Voi, îmi voi începe prezentarea rugându-vă întrebându-vă dacă sunteți de acord uh, să pornesc de la șase premise în um, redactarea proiectului meu de raport. Prima întrebare pe care ne-o punem este dorim un mecanism prudențial unic în Uniunea Europeană pentru sectorul financiar. Și dacă punem această întrebare, trebuie să și răspundem. Da, bineînțeles, uh, dorim acest lucru uh, fără o astfel de autoritate unică, trebuie să ne descurcăm cum putem, dar situația nu este ideală. Acest mecanism de supraveghere, deci, uh, îl sprijinim. În al doilea rând, e nevoie de un mecanism de calitate, eficace, cu un obiectiv precis. În al treilea rând, acest mecanism de supraveghere trebuie să funcționeze conform principiilor pieței unice. În al patrulea rând, acest mecanism trebuie să supravegheze toate instituțiile financiare din Uniunea Europeană. 5. E nevoie de o împărțire clară a obligațiilor și a uh, atribuțiilor operaționale între autoritățile europene pe de-o parte și cele naționale pe de altă parte și, șase, mm, dorim ca acest uh, mecanism să fie unul responsabil și în momentul în care se acordă mai multe obligații sau mai multe prerogative de supraveghere la nivel european, să existe o răspundere. Deci supravegherea europeană înseamnă și responsabilitatea europeană. Deci trebuie să se, există o dare de seamă la nivel european. Deci în momentul în care acest mecanism intră în vigoare, eu aș propune ca punct de plecare să se țină cont de nivelul ridicat de calitate pe care îl dorim. Trebuie să vegem că capacitatea de absorpție de noi autorități există înainte ca noul mecanism să funcționeze cu adevărat. Trebuie de asemenea să vegem că va exista un cadru reglementar care să permită sistemului să funcționeze bine. Iată care sunt premisele de care aș dori să plecăm, domnule președinte, și voi asculta cu atenție ce au de spus raportorii din umbră și ceilalți colegi dacă au observații. Având în vedere aceste șase postulate de plecare, vă voi prezenta acum preocupările mele. La ce trebuie, pe ce trebuie să ne concentrăm aici? Sunt lucruri de modificat. De exemplu, cum se poate combina o supraveghere concepută pentru a se aplica mai ales statelor membre din zona euro sau instituțiilor de credit active și, pe de altă parte, piața internă. Deci, raportul uh, 17-27, putem schimba oare această formulă? Cred că trebuie să existe o împărțire a responsabilităților operaționale și altele între autoritățile europene și cele naționale. Uh, Cred că deocamdată lăsăm multă marjă de manevră autorităților europene pentru a-și decide propriul, propria funcționare. Cred că trebuie să împărțim sarcinile în, în funcție de natura instituțiilor de credit. Unele vor fi supuse direct autorității europene, altele nu. Poate vom putea spune că poate să existe un control european, dar în prima instanță organul național de supraveghere va interveni. Trebuie să știe exact cine ce face. Trebuie să ne asigurăm, dacă e nevoie, că toate băncile vor putea fi supuse um, supraveghere europene ca ultim resort, dacă e nevoie. În fine, mai există un alt aspect. Funcționarea acestui mecanism de supraveghere trebuie să fie examinată cu multă atenție. Trebuie să se separe obligațiile monetare și cele prudențiale de supraveghere. Știți că Banca Centrală Europeană se ocupă de supraveghere și ea are ca principală misiune vigi, um, supravegherea pilonului monetar al Uniunii Europene. Deci trebuie să existe suficiente garanții de supraveghere bancară, pentru că o bună supraveghere bancară poate să contribuie la stabilitatea monetară. Și este logic astfel ca aceste, aceste sarcini să fie de băncii centrale europene, dar nu trebuie să amestecăm totul și în cadrul Băncii Centrale Europene, locul Consiliului de Supraveghere, deci al organismului care de facto va exercita această supraveghere, trebuie bine definit. Trebuie deci să se uh, precizeze care va fi poziția acestui uh, Consiliu în structura BCE. Dacă dorim ca cel, cât mai multe state din Uniune să participe, uh, Va trebui cu siguranță să modificăm textul pentru a garanta o cât mai bună participare prin con, în intermediul Consiliului de Supraveghere. În ceea ce privește legătura dintre Autoritatea Bancară Europeană, raportul Giggle și acest uh, mecanism de supraveghere, trebuie să definim modalitățile acestei colaborări, să vedem cum poate exista acest paralelism, cum se va poziționa această supraveghere vis-a-vis -vis de um, autoritatea bancară europeană care își are propriile responsabilități. Deci trebuie ca lucrurile să fie foarte clare și trebuie de asemenea să vedem cum acest Consiliu de Supraveghere din cadrul BCE își va lua deciziile. Iată, în legătură cu aspectul legat de organizare în funcționarea mecanismului. În ceea ce privește obligația de control, de răspundere, voi asculta cu atenție părerea colegilor care cred ei că sunt posibilitățile pe, pe care le avem în față. Acum, legătura cu ceilalți piloni ai Uniunii Bancare de exemplu, um, sistemele de garantare a uh, depozitelor, de protecția depozitelor. Trebuie să vedem cum vor avansa aceste dosare. Bineînțeles, um, modul în care se avansează în aceste dosare va fi determinant pentru data de intrare în vigoare a noului sistem. Ați citit și dumneavoastră propunerea de regulament. S-a prevăzut ca acest mecanism unic de supraveghere să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013, deci peste 3 luni. Am uh, văzut tot ce s-a spus la Nicosia în acest sens. S-a vorbit mult despre asta la Consiliul Ecofin și în, pras, în, în presă am văzut ce spuneau unii și alții despre acest mecanism și chiar președintele Parlamentului, domnului Schulz, s-a, um, s-a exprimat um, în Frankfurter Allgemeine Zeitung și trebuie să vedem între noi dacă putem accepta această dată uh, pentru că, bineînțeles, acest lucru va avea o consecință asupra organizării activităților noastre. Mai am un lucru de spus, domnule președinte. Trebuie să examinăm de asemenea următoarea alegere, următoarea um, opțiune Mm, temeiul juridic uh, va fi important. Deocamdată, uh, uh, competențele Băncii Centrale Europene se bazează pe articolul 127.6. La Strasbourg am pus întrebări comisiei în legătură cu raportul Bose am obligat Comisia ca cele două regulamente, adică adaptarea autorităților europene, bancare europene și uh, adoptarea mecanismului unic de supraveghere să fie adoptate împreună. Dar am continuat apoi uh, pe ideea folosirii aceleiași baze juridice. Dacă folosim același temei juridic, bineînțeles, Banca Centrală Europeană va avea un rol de prim plan, un lucru bun pentru stabilitatea monetară. Putem sublinia de asemenea faptul că Banca Centrală Europeană are acces la diferite surse, are o bună credibilitate, chiar și o credibilitate morală și să nu uităm că pentru o bună supraveghere e nevoie de încrederea pieței, piețelor, de credibilitatea piețelor și de încrederea cetățenilor în sistem. Mecanismul de supraveghere, dacă alegem Banca Centrală Europeană, prezintă avantajul că va exista se va organiza în cadrul unei instituții existente, deci nu trebuie să creăm încă o instituție, doar, crea doar o unitate, lucru care s-ar face mai rapid și mai eficient decât dacă am crea o nouă instituție, agenție sau ceva de genul acesta. Un alt argument pentru a insera sistemul în cadrul BCE este faptul că anumiți șefi de state și de guverne s-au uh, reunit și uh, Există un sprijin larg în Consiliu pentru ca Banca Centrală Europeană să aibă acest rol de supraveghere. Poate există motive bune și pentru a face alt, altfel, a alege altă soluție, dar să nu uităm că Consiliul sprijină în mare parte principiul um, rolului Băncii Centrale Europene. După cum am spus, calitatea e importantă, dar și rapiditatea este importantă. Trebuie să avansăm rapid în acest dosar. De ce spun acest lucru? Pentru că, domnule președinte, suntem în continuare într-o situație de criză. Știm cu toții că la summitul european s-a convenit, acesta este un acord politic, asupra faptului că un uh, astfel de mecanism de supraveghere să fie un mecanism sine qua non pentru ca mecanismul european de stabilitate să poată să, inj- să injecteze direct capital pentru recapitalizarea băncilor. Știm că acesta este un punct esențial pentru care am pledat pentru a uh, pune capăt acestui cerc vicios uh, al crizei bancare și financiare. Știm că trăim uh, perioadă, o perioadă dificilă, o perioadă de criză și trebuie să nu uităm acest lucru în momentul în care evaluăm această propunere. Bineînțeles, uh, suntem mai limitați în alegerile noastre tocmai din cauza crizei, dar trebuie totuși să găsim cele mai bune soluții posibile pentru a recâștiga încrederea în sistemul financiar, ceea ce este absolut necesar. În calitate de raportor îmi dau foarte bine seama și de altfel nu mi-am făcut decât datoria studiind acest uh, text uh, cu mare atenție. Și știu că dacă alegem Banca Centrală Europeană, acest lucru ne impune restricții, atât în ceea ce privește responsabilitatea ei, uh, cât și participarea statelor membre. Dar în cadrul statuturilor actuale ale Băncii Centrale Europene există anumite marje de manevră pentru că Banca Centrală Europeană reprezintă băncile centrale. Um, trebuie doar să îmbunătățim propunerea, apoi vom vedea dacă pe termen mai lung e nevoie de o modificare a tratatelor pentru a um, imagina alte soluții. Iată, domnule președinte, sper că am prezentat în mare problemele, am fixat premisele de ca- la care am pornit uh, um, cele șase puncte și preocupările pe care uh, le mai avem și aspectele pe care trebuie să le mai discutăm, pe care le-am putea modifica. Voi asculta, bineînțeles, ce au de spus colegii. Uh, nu, să nu uităm că trebuie să vorbim și despre temeiul juridic și rolul BCE. Iată care sunt aspectele majore. Am încercat să explic avantajele folosirii BCE, uh, fără a uita dezavantajele. Acum eu voi asculta pe colegi. Toată lumea mă cunoaște, cred, știu cum lucrez ca raportar, raportor, știu că încerc să obțin majoritate cât mai largă în comisie și în afara ei, pentru că e un subiect important și nu vom avea succes decât cu sprijin larg în cadrul Parlamentului European. Voi asculta acum contribuțiile colegilor. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Încă o dată, dragi colegi, trebuie să vă spun că, dat fiind că avem două rapoarte strâns legate, îi voi da cuvântul domnului Gigold imediat. Mulțumesc. Avem un dosar central aici și mi-amintesc că nu a trecut foarte mult timp de când am uh, negociat pachetul de supraveghere a fost un proces neobișnuit, un proces îndelungat, uh, neobișnuit pentru că Parlamentul a avut un rol neobișnuit și de cealaltă parte pentru că situația, împrejurările erau unele speciale și am fost mândri că a fost un pas înainte către o autoritate de supraveghere bancară europeană. Din criză a rezultat foarte clar că această construcție are limitele sale. Am avut o audiere cu cei trei șefi ai autorității de supraveghere și a devenit foarte clar care sunt lacunele. Această structură dublă, um, autoritatea națională, autoritatea europeană, are câteva dezavantaje. Testele de rezistență au arătat asta, Și problema este că ceea ce a rezultat în urma testelor de rezistență repede nu a mai uh, nu, nu s-a mai aliniat realității. Așa că am tras anumite consecințe pentru a avea o uniune bancară. Iar acest obiectiv trebuie să fie sprijinit de noi toți, pentru că, de fapt, Parlamentul a vrut asta de la bun început. Și mai bine mai târziu decât niciodată. Dar acum ne presează timpul foarte tare pentru că Uniunea Bancară și europenizarea uh, deciziilor din acest domeniu sunt lucruri strâns legate de mecanismul european de stabilitate. Avem nevoie de o structură bancară funcțională, în primul rând, și totodată trebuie să știm foarte clar cine, uh, uh, că cine trebuie să, cine vrea uh, acces la un fond european are obligația să respecte niște reguli europene. Trebuie totuși ca noi la Parlament să lucrăm în continuare sublinind toate acestea, dar având în vedere și ele elementul Uh, calendaristic. N-ar trebui ca noi să ne uh, strofocăm acum, iar Consiliul să se culce pe ureche. Dacă Consiliul ne anunță că nu se va grăbi, atunci haideți să ne luăm și noi timp să discutăm așa cum se întâmplă în mod obișnuit. Eu cred că europenizarea supravegherii bancare ar trebui să comporte mai multe obiective. În primul rând, sistemul să fie eficient, să nu existe um, dedublări de structuri, să existe claritate structurală, să existe o autoritate puternică cu drepturi clare, dar aceste drepturi impun și invers un control democratic. Că e vorba de BCE sau cu implicarea BCE, acest control democratic trebuie să fie regula, pentru că Într-adevăr, este independență în ceea ce privește politica monetară, dar nu și în ceea ce privește politica fiscală. Și aici avem cinci lucruri diferite. În primul rând, dreptul pentru uh, eurodeputați de a uh, interpela autoritatea bancară. După aceea, să obținem rapoarte uh, regulate și să avem un schimb oral de opinii. Șeful autorității respective uh, va fi numit de, de noi. Avem dreptul de a vota bugetul, pentru că toate aceste chestiuni vor fi luate în serios doar dacă uh, deasupra lor planează riscul unei sancțiuni. Și apoi res, um, dreptul de a face anchete speciale. Avem aceste drepturi cu autoritatea de supraveghere, dar nu le avem față de BCE, nu le avem nici în acest domeniu și cu această problemă va trebui să ne uh, confruntăm și pe viitor. Articolul 130 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este foarte dificil și trebuie să vedem cum anume putem să detensionăm situația, pentru că nu putem să avem o europenizare a acestei autorități fără control democratic. Pentru asta avem nevoie de o separare foarte clară între politica monetară și politica fiscală. Se știe clar că există presiune acum în Germania, iar politica monetară nu trebuie să uh, devină uh, um, copilul captiv al politicii fiscale sau invers. De asemenea, ar trebui ca toate instituțiile să fie implicate, dar poate nu în egală măsură. Micile bănci uh, nu au uh, neapărat nevoie de un control din Frankfurt sau din Londra, ci au nevoie de control local. Pe când avem băncile care sunt bănci de însemnătate europeană prin dimensiunea lor. Dar regulile trebuie să fie aceleași pentru toți și dacă ceva merge prost, trebuie să putem interveni în plan comunitar într-o manieră omogenă. ce mai bine ar fi să avem un regim uh, care să uh, cuprindă toate statele membre. La cum arată lucrurile acum și de aceea avem această propunere pentru care sunt și eu raportor, Problema va fi că nu vor participa toate statele membre. Și este cu atât mai grav cu cât uh, există centre financiare care nu participă. Aceasta este o lacună care ar trebui uh, restrânsă cu uh, cât posibil, pe cât posibil. Ar trebui așadar să determinăm toate statele să participe, să încercăm să ademenim statele în așa fel încât să nu ne poată refuza, să le fie greu statelor să spună nu să spună nu acestui regim european de supraveghere, să le fie cât mai greu să declare acasă că nu vor face asta, că nu se vor supune acestui nou regim. Așadar, ar trebui să facem ca participarea să fie cât mai atrăgătoare cu putință. O posibilă fragmentare a structurilor de supraveghere financiară, mai ales în domeniul bancar, este cel mai lucru rău pe care ți-l poți dori în calitate de stat, dat fiind ceea ce se întâmplă acum, uh, pentru că e inițiată o nouă uniune monetară și uh, bancară. Este un, start prost pentru piața internă și noi ar trebui să uh, reducem această problemă aproape la zero. Ce înseamnă asta pentru AEB? Comisia a propus ca la Autoritatea Bancară Europeană o pentru o parte din uh, deciziile um, speciale să fie prevăzute structuri uh, aparte, mai ales în ceea ce privește situațiile de criză și litigiile. Dar va fi nevoie de majorități duble. Odată în general și apoi prin crearea vorbitorul rea, de fapt, se întrerupe. Nu. E creat adoptă o comisie specială cu locuri speciale pentru cei care nu uh, s-au alăturat cooperării. Și dacă se iau uh, decizii în acest for, și acestea trebuie uh, trimise mai departe de, la Consiliu, atunci apar probleme, pentru că e nevoie de voturi, de dauri din partea uh, țărilor participante, dar și din partea țărilor neparticipante. Și atunci mă întreb, oare o asemenea fragmentare a forurilor decizionale oferă impulsurile necesare, de exemplu pentru un stat membru, pentru ca statul membru să spună, da, eu vreau să fac parte din această structură de cooperare. Sau, de fapt, în această structură de cooperare nu am eu ca stat mai mult uh, uh pondere dacă nu fac parte directă din, uh, uh din cooperare? Ar trebui așadar să facem cumva să uh, readucem lucrurile normal pentru ca cooperarea să fie normă. Asta se întâmplă și în Consiliul de Administrație. Dacă fixăm uh, marge pentru quorum, ar trebui așadar să vedem cum anume facem în așa fel încât soluția să fie una optimă. Nu știu dacă în cazul unui quorum o cifră fixă este uh, de dorit, mai ales că nu știm câte țări ni se alătură. Și dacă sunt toate sau aproape toate, cifrele fixe sunt o problemă. Așa că să vedem puțin, poate găsim și aici soluții diferite. Cred de asemenea că mai e o întrebare foarte dificilă aici. Oare chiar e de conceput că atunci când e vorba de uh, uh, probleme dificile, uh, să ofere consiliere A e B pentru BCE, oare e logic? Mi se pare că e vorba de o instituție care e uh, valabilă pentru întreg spațiul comunitar, care oferă consiliere în instituții care nu are aceleași prerogative. Avem, pe de-o parte, o instituție cu 400 de angajați și o mică EBA care dă din coadă ca un cățeluș vesel. Oare e, oare e, e normal așa ceva? Uh, așadar, trebuie să vedem cum anume facem ca principiile democratice să fie valabile și aici și să nu ne lăsăm uh, ademeniți într-o capcană adevărată, pentru că aici formulăm reguli pentru viitoarea Uniune Bancară și Monetară. Și trebuie să ținem cont de asta, să nu ne pripim și să facem în așa fel încât să existe uh, unanimitate în rândul nostru, pentru că data trecută am văzut că nu este de la sine înțeles uh, să, ca și la Consiliu să existe aceeași dorință de a da decizii cât mai rapid. Așa că să fim uh, foarte atenți. Oricum, instituția noastră este mai uh, puternică din punct de vedere democratic, comunitar. Mă bucur de pe acum uh, să cooperez cu Marian Tyson și sper că totul va fi bine. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Acum vom începe cu intervențiile raportorilor din umbră, după care uh, și vom avea câte un uh, raportor de la raportul doamnei Tyson, respectiv uh, Gigol, domnul Pitela. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în legătură cu regulamentul privind prerogativele de supraveghere ale Băncii Centrale Europene, raportul Tyson. Uh, Uh, sprijin ceea ce a spus doamna Tyson uh, și de altfel uh, mi s-a părut interesant și, provocarea, și prezentarea domnului Gigold. Această propunere de regulament este, după părerea mea, un bun punct de plecare. Mm, cred că supravegherea acordată Băncii Centrale Europene nu face decât să multățească omogeneitatea sistemului bancar, depășește problema segmentării pe baze naționale și uh, pune bazele pentru a face o legătură între supravegherea riscului bancar și riscului legat de datoriile statelor suverane. Dar doresc să menționez trei puncte critice care trebuie discutate. Primul a fost deja abordat bine și de colega Tyson, după cum s-a spus de mai multe ori, Consiliul European a hotărât să se bazeze pe articolul 127, liniatul 6 din tratat, care marginalizează, de facto, Parlamentul European. Și propunerea se bazează pe această abordare. Deci, practic, Parlamentul nu are un rol de uh, hotărător de jucat, având în vedere aceste mei juridic. Acesta este o eroare majoră. Nu spun acest lucru doar uh, în calitatea mea de vicepreședinte a acestui Parlament. Consider că ar fi bine ca procesul legislativ să folosească patrimoniul de cunoștințe acumulat de acest Parlament în ultimii ani, mai ales în comisia noastră. Al doilea punct, aspect critic, este dificultatea de a armoniza diferitele tradiții instituționale în ceea ce privește supravegherea bancară care există în Europa. După cum știți, nu toate statele membre au uh, supraveghere bancară doar în mâinile băncilor centrale. De exemplu, în Germania, un rol important este jucat de BaFin, un organism care depinde de Ministerul Finanțelor. Uh, eu cred că aceste diferențe și elemente specifice sunt importante, nu trebuie uh, lăsate deoparte și trebuie ca în discuția noastră să discutăm cu multă atenție articolul 5 din regulament care prevede că autoritățile naționale să poată avea un rol în pregătirea și aplicarea actelor BCE în ceea ce privește supravegherea. Un ult aspect, ultim aspect se referă la uh, accountability și independența, responsabilitatea și independența Băncii Centrale European, Europene. Se prevede în regulament că Banca Centrală Europeană în, artic- în uh, activitatea sa de supraveghere să fie responsabilă în fața Parlamentului și Consiliului. Eu mă întreb însă cum se va manifesta în, de facto această responsabilitate a Băncii Centrale Europene în fața Parlamentului și Consiliului. Aș dori să notăm faptul că uh, Parlamentul European riscă să fie exclus din procesul de numire a reprezentanților uh, în Consiliul Supervisory Board, noul organ care va fi creat în cadrul BCE. Aș dori să mai adaug un element aici. Propunerea de regulament prevede ca acest Consiliu de Supraveghere să aibă prerogative foarte mari și s-ar li s-ar putea delega ulterior și alte prerogative. Deci problema este tocmai controlul democratic, despre care vorbea și colegul Gigold, în ceea ce privește activitatea acestui Consiliu de Supraveghere. Bineînțeles, în discuțiile noastre ulterioare vom putea aprofunda aceste aspecte. Mulțumesc încă o dată raportorilor. Thank you. Vă mulțumim, domnul Balț. Mulțumesc, domnule președinte. Iată ce cred eu. Mai întâi, să ne fie foarte în clar despre ce vom discuta în următoarele săptămâni și luni și despre ce nu vom vorbi. Nu este vorba aici despre propuneri cu privire la uh, autoritatea Uh, de supraveghere bancară, dar asta nu înseamnă că trebuie să respingem ideea unei uniuni bancare și monetare, pentru că până la urmă de 2 ani de zile încercăm să mișcăm Consiliul în această direcție. Noi mereu am uh, cerut de la Comisie pași în această direcție și în uh, direcția unui control al instituțiilor financiare sau o supraveghere. Avem acum aceste propuneri și, pe lângă acestea, avem și raportul uh, din proprie inițiativă a lui Marian Tyson, în care discutăm despre o viziune pentru viitor. Sigur că ambele subiecte sunt interconectate, dar eu cred că nu ar trebui să... Uh, amestecăm lucrurile prea tare și nu ar trebui să încercăm ca în ambele rapoarte să uh, clarificăm uh, lucruri care de fapt n-au ce căuta aici. Și acum cu privire la supraveghere. O autoritate comună este de, de salutat pentru că criza a arătat în ultimii ani că coordonarea europeană a fost insuficientă și nu am putut reacționa într-o situație de criză. De aceea avem uh, o nouă structură europeană de supraveghere financiară care uh, și-a preluat sarcinile la începutul lui 2011, după cum a spus și domnul Gigold în mai multe detalii. Un nou mecanism trebuie să uh, ofere nu un serviciu adițional, ci un serviciu unitar, pentru că dedublarea competențelor instituțiilor de supraveghere uh, este un lucru care trebuie clar evitat. Eu cred că trebuie ca cele două structuri, uh, cele naționale și cea europeană de supraveghere bancară, pe de o parte, și uh, mecanismul cel nou, trebuie să-și găsească uh, fiecare nișa. De aceea salutăm participarea tuturor actorilor. Nici un model bancar nu trebuie să fie de dezavantajat prin uh, uh, modul în care se va face supravegherea. De aceea, um, supravegherea națională și supravegherea europeană trebuie făcută în spiritul subsidiarității. Într-o manieră ideală, Noul mecanism ar fi valabil pentru toate băncile celor 27 de state membre, dar noi știm că politic va fi foarte greu să facem asta. Așa că mă întreb cum anume putem să avem o, o autoritate credibilă dacă nu îl include pe cel mai important actor financiar european. În ceea ce privește uh, modul în care va fi relația dintre această autoritate și uh, Banca Centrală Europeană. Uh, sunt câteva lucruri de tratat aici, cum ar fi uh, uh, ponderea pe care o va juca această autoritate la BCE. Și oricum trebuie să ținem cont de lipsa conflictelor de interese pentru că nu trebuie să existe nicio interferență cu activitățile monetare ale Băncii Centrale Europene. Pentru a evita un conflict de interese ar fi foarte bine dacă um, funcțiile operative ar fi separate de forul decizional de la BCE. Ar fi foarte bine să se întâmple asta Uh, BC ar fi cu supravegherea, uh, autoritatea cu decizia. Dar asta nu însemna mai multă birocrație, evident. Subliniez încă un aspect. E important uh, controlul prin Parlamentul European și prin, prin intermediul Consiliului, atât în ceea ce privește instaurarea serviciului, cât și în ceea ce privește evaluarea acestuia. Un mecanism de supraveghere, pentru mine, este un pas în plus, uh, pentru integrare, vrem un organ uh, legitim din toate punctele de vedere. Eu cred că deja am uh, menționat de mai multe ori acest aspect și în continuare vom, vom insista că nu este suficient o decizie la nivelul Consiliului pentru că nu face altceva decât să pună sub semnul întrebării legitimitatea uh, rolului băncilor, mai ales uh, dat fiindcă acum trecem printr-o uh, eră în care uh, cetățenii europeni încep să pună sub semnul întrebării sensul Uniunii Europene. Așa că să fim prudenți. Mecanismul de supraveghere nu este o soluție rapidă pentru criza datoriilor suverane. Cu siguranță Uh, este o precondiție pentru recapitalizarea băncilor prin ESM, dar recapitalizarea impune și o autoritate uh, capabilă să acționeze, nu doar o autoritate hotărâtă să acționeze. De aceea este foarte important să finalizăm procesul legislativ uh, și acesta este un proces foarte ambițios. Iar pentru asta e nevoie să fie create toate structurile necesare. Primele bănci, pentru ca primele bănci să poată să fie supravegheate de această autoritate la începutul 2013, trebuie să acționăm foarte, foarte rapid și mie nu mi se pare fezabil asta. fac aici o paranteză Mă opresc, mă scuzați aici. Ă, sigur, ar mai fi foarte, foarte multe de spus, dar pentru un prim schimb de opinii, cred că e suficient cât am ă, exprimat până acum. Mr. Klintz, please. Vielen Dank. Wolf Klintz, mulțumesc. Toți antevorbitorii mei au spus foarte clar că Parlamentul European are următoarea atitudine față de un organism de, autoriz- de um, supraveghere. Nu doar salutăm această idee, dar și noi suntem cei care am cerut-o în urmă cu doi ani, nu-i așa? în momentul în care am văzut care sunt problemele. Se pune următoarea întrebare. Oare BCE este locul potrivit pentru ancorarea acestei uh, autorități? La un moment dat spuneam că această autoritate ar trebui să fie prin apropierea BCE, dar nu sub acoperișul uh, BCE. Pentru că dialogul dintre BCE și autoritate este foarte important, într-adevăr. Însă dacă vrem să facem ca cele două uh, instituții să fie contopite, vor apărea probleme. Pentru că dacă ceva va merge prost vreodată, dacă autoritatea va face o eroare, o greșeală, atunci asta va aduce daune directe BCE-ului. De asemenea, BCE-ul este o instituție independentă pentru politica monetară și vrem ca asta să rămână așa. Cu siguranță în vremuri de criză trebuie să mobilizăm sume pentru salvarea sau sprijinirea băncilor și asta se va întâmpla în momentul în care um, fondul de salvgardare nu va fi pe deplin funcțional pentru că durează zeci de ani până îl punem pe picioare. Și vrem sau nu vrem, vor avea vom avea nevoie de banii contribuabilor și iarăși implicăm pe ministrii uh, de finanțe și implicit politica. Într-o asemenea situație, autoritatea de supraveghere care roală, joacă un rol uh, decisiv, nu aș vrea să fie pusă sub uh, presiune politică de către miniștri, pentru că nu acesta este interesul nostru. În al treilea rând, dacă tot discutăm despre autoritatea de supraveghere, ar trebui să vedem ce se întâmplă cu ideea noastră pe care am vehiculat-o inițial, și anume Oare e de ajuns să avem uh, o autoritate de supraveghere doar pentru sectorul european? Pentru că băncile și asigurările sunt două sectoare interconectate, iar uh, din acest punct de vedere este foarte important să vedem, și aici uh, înțeleg foarte bine zâmbetele din sală, dar este important să vedem, Werner, dacă BCE este într-adevăr locul potrivit. Nu a trebuit să avem oarecum o separare de BCE pentru a avea o autoritate de supraveghere pentru bănci și asigurări în același timp? pentru că mi s-ar părea mult mai adaptat la viitor. Antevorbitorii mei au menționat o sumedenie de subiecte și uh, vreau să vă spun că nu doar că pot să accept ideile lor, ci în mare parte le salut. Sigur că ne interesează să uh, nu fragmentăm Uniunea Europeană, să fim foarte atenți. Uh, pentru că, chit că avem înțelegere față de regimul special pentru zona euro și pentru stabilizarea monedei unice, nu ar trebui să mergem într-atât de departe încât să fragmentăm Uniunea Europeană astfel încât uh, britanicii să se simtă uh, direct încurajați să facă un uh, referendum cum că s-au săturat și gata cu Uniunea Europeană. Ar trebui să evităm această situație și va fi decisiv următorul element. Cum vom acționa în termeni practici? Cum vom distribui competențele? Gigold, Sven Gigold a spus foarte în detaliu ce se va întâmpla și să fim foarte prudenți, să nu creăm niște foruri decizionale care, de fapt, să uh, aibă un efect de descurajare și nu un efect de invitație la participare. Pentru că există uh, state membre care pe bună dreptate au decis uh, să uh, facă parte din zona euro, în afară de uh, Regatul Unit. Și toate ar trebui să aibă posibilitatea să fie încurajate să facă parte din acest regim, să fie cumva o, aproape obligate să o facă pentru pe motoul ați decis la un moment dat să fiți parte din familia uh, euro, atunci foarte bine, haideți faceți un pas înainte. Uh, dar problema principală este aceea că marele centru financiar Londra în continuare este refractar, va rămâne pe din afară și acest subiect trebuie analizat foarte în detaliu pentru a nu suferi uh, daune. Un alt uh, element primordial este cel al respectării principiului subsidiarității și proporționalității. Această nouă autoritate de supraveghere trebuie să aibă competența de a Uh, interveni pe lângă toate băncile europene. Dar în practică, doamnelor și domnilor, asta se va face prin uh, delegațiile autorităților naționale. De exemplu, micile bănci comerciale, micile bănci private, că doar există destule în Germania, nu vor fi controlate direct de această autoritate în activitatea lor cotidiană. Dar, când este vorba despre uh, bănci pre mari, precum uh, Castel, care este un fel de șparcase mai mare. Dacă se discută despre retragerea licenței bancare pentru această mare bancă, e evident că acest subiect trebuie tratat uh, la nivelul autorității de supraveghere. Dar în uh, ceea ce vește activitățile cotidiene, BaFin, acea autoritate națională de supraveghere bancară din Germania, va întreprinde toate uh, uh, acțiunile necesare. În ceea ce privește fondul de restructurare și uh, um, de reformare, um, aici avem uh, un rol aparte pentru acesta. Fondul de restructurare este un fond pe termen lung și de aceea e necesar să vedem cum anume uh, va arăta el în fiecare stat membru și uh, Uh, trebuie să existe reguli unitare. Pentru că nu e acceptabilă situația de acum. Într-o țară există uh, niște norme bancare definite într-un fel, în altă țară altfel. Nu, nu merge așa. Trebuie să avem un principiu unitar. Și ca să fim realiști, uh, putem pleca de la premisa că durează cel puțin 10 ani până un asemenea fond uh, Um, ia amploare în așa fel încât să-l putem utiliza în vreme de criză. Cu privire la asigurarea depozitelor, sunt clar de părere că um, ar trebui să rămâne la poziția raportorului nostru Peter Zimon în ceea ce privește garanția pentru depozite, să rămână la competența națională, la competența statelor membre. Avem mai multe puncte, nu vreau să intru în toate detaliile pentru că deja există subiecte menționate de antevorbitorii mei, dar poate un ultim aspect, legitimitatea democratică și asumarea răspunderii. Avem acum următoarea situație. Um, construcția instituțională Uh, și forurile decizionale europene iau amploare, iar cetățeanul mm, habar nu mai are cum funcționează Europa. Iar ceea ce facem noi acum, cu AEB pe de o parte, cu o autoritate de supraveghere de cealaltă parte, la BC sau nu, nu va, nu va simplifica lucrurile. De aceea noi avem o obligație să ne asigurăm că cetățeanul va avea măcar un partener de discuție în noi, să vadă măcar Parlamentul European cu, uh, să, să privească măcar Parlamentul European ca fiind o instituție pe care o înțelege. Iar asta este o obligație care noi ar trebui să-i dăm curs și după aceea asigur că e valabil tot ceea ce a spus Sven Giegold. Trebuie să avem posibilitatea să facem uh, anchete speciale, să facem interpelări, să cerem raportări, așa cum de fapt e și normal. Mulțumesc! Thank you, Mr. Vă mulțumim, domnule Clint. Domnul Presedo a fost de acord să intervină după domnul Lambert, care trebuie să plece acum. Aveți cuvântul, domnule Lambert. Îi mulțumesc și lui Antolin pentru că m-a lăsat să vorbesc uh, înainte. Voi fi foarte precis. În franceză spunem uh, să nu confundăm entuziasmul cu graba, cu pripa. Deci nu trebuie să ne pripim, să tragem repede niște concluzii și să construim ceva ce s-ar uh, dărâma la prima criză. Am auzit pe unii la Consiliu spunând că ar trebui să ne asigurăm că de data asta facem lucrurile cum trebuie. Da, sunt de acord cu acest lucru și faptul că am stabilit această condiție prealabilă privind recapitalizarea băncilor uh, e cumva greșit, cred eu. Se oferă stimulentul greșit, după părerea mea. Voi reacționa la ce ne-ai spus tu, Marian. Înțeleg Uh, că accept uh, ceea ce a spus Consiliul referitor la BCE, la avantaje și la limitări. Dacă e să mă gândesc la ce a spus Ven, așa, în primul rând, referitor la o răspundere democratică puternică și, în al doilea rând, o participare egală din partea statelor care au, zon, au moneda euro și care nu au moneda euro. Eu cred că primul lucru pe care trebuie să-l nimerim bine uh, e să vedem dacă limitările actuale uh, referitoare la BCE ne împiedică să facem treaba bună la cele două puncte. Deci dacă e vorba de BCE, acceptăm limitările și vom face ce putem pentru a asigura o participare egală în cadrul acestor limite sau spunem că limita e o răspundere democratică puternică și o participare egală și atunci, în funcție de uh, structura juridică de la BCE vom uh, merge mai departe. Eu cred că avem nevoie de o consiliere juridică puternică de la bun început, nu la sfârșitul acestui uh, proces. Când vom avea o construcție minunată, însă juriștii ne vor spune că toate bune și frumoase, însă asta nu funcționează. Deci ar trebui să fim atenți pentru a nu fi obligați să acceptăm niște uh, soluții uh, substandarde la cele două puncte. Parlamentul a cerut o structură de supraveghere integrată, nu doar a băncilor, ci și a piețelor financiare și de asigurări. Și știți că toate acestea sunt foarte strâns legate. Deci dacă facem ceva pentru bănci la BC, care ne va împiedica să atingem nivelul de integrare european dorit. De exemplu, la 27.6 se interzice rolul BCE în ceea ce privește asigurările. Deci ce vom face cu aceste conglomerate? Le lăsăm pe din afară? Deci eu mă gândesc că avem nevoie de o structură cu potențial de extindere E o clădire la care vom tot construi. Și dacă știm de la bun început că nu putem avea nicio prelungire în ceea ce privește asigurările și piețele financiare, deci iată încă o limitare la care trebuie să ne gândim de la bun început și nu după aceea când va fi prea târziu și când ne vom da seama că, dat fiind uh, opțiunea aleasă, nu mai putem face nimic. Deci de la bun început, foarte devreme, trebuie să înțelegem care sunt limitările opțiunii pripite din partea Consiliului. Eu știu că la Consiliu unii încep să aibă îndoieli. Deci nu e vorba aici de a avea păreri diferite. Dacă ne dăm cu toții seama împreună că am pornit pe picior greșit, atunci ar trebui să avem curajul să schimbăm lucrurile. Dar nu cred că ar trebui pur și simplu să ne limităm, să lucrăm uh, pe bazele hotărâte de Consiliu, chiar dacă sunt greșite. Vă mulțumesc, domnul Presedo. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și celor doi raportori pentru intervenții. Deși e vorba de două inițiative diferite, e un pachet uh, foarte strâns uh, legat la Banca Centrală Europeană se, e vorba de, un, de o reformare a regulamentului autorității bancare europene. Știm care este trimiterea față de tratatul european și știu că toate statele membre vor să ia decizia corectă. Să iau un pachet comun. Când am discutat despre supravegherea europeană, am fost cu toții conștienți de limitările propunerii respective faptul că aveam o schemă de garantare a depozitelor și un mecanism de supraveghere ne împiedica să avansăm mai mult în ceea ce privește această structură de supraveghere și am trecut de la o structură de cooperare la altceva, la niște mecanisme de reglementare tehnică și de punere în practică. Am înființat mecanisme pentru a acționa în situații de urgență și de conflict și am pus pe picioare un sistem de supraveghere european, însă e clar că trebuie să facem mai multe. Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe pentru a supraviețui. Uh, și mă refer aici la zona euro, însă nu numai. E vorba și de restul statelor membre în zona euro s-a stabilit un uh, acord bugetar și ar trebui să existe și unul uh, financiar, deoarece finanțele sunt uh, puntea dintre economia monetară și cea reală. Ieri, președintele Draghi la Berlin a spus că mecanismul pe care îl are BCE-ul pentru a asigura stabilitatea prețurilor uh, reprezintă costul creditului. Deci dacă avem o rată unică de schimb, nu putem avea un nivel uh, diferit de mm, dobânzi. Deci zona euro are nevoie de Uniunea Bancară pentru a supraviețui. Și din cauza costului creditelor și pentru a evita mm, toate aceste probleme legate de depozite de la o țară la alta. Și bineînțeles, pentru a soluționa o criză. Deoarece atunci când va exista un risc moral, nu contribuabilii ar trebui să plătească uh, prețul. Se spune că Banca Centrală Europeană va fi autoritatea în jurul căreia se va articula propunerea. Da, mie mi se pare corect, deoarece așa cred și majoritatea statelor membre și deoarece și noi i-am conferit Băncii Centrale Europene un rol de macro-supraveghere. Prin urmare, am instituit deja un precedent privind articularea diferitelor uh, responsabilități de supraveghere. Mai există o temă pe care trebuie să o abordăm și anume separarea sarcinilor. Politica monetară nu e același lucru cu supravegherea prudențială. Prin supravegherea prudențială mm, e vorba de disponibilitatea creditului pentru familii și întreprinderi, iar statele care au o monedă proprie pot aborda această problemă și prin alte mecanisme de care nu dispun țările care se află în zona euro. Însă o separare a funcțiilor, uh, separarea funcțiilor trebuie să fie clară. Și în ceea ce privește supravegherea, trebuie să existe un control democratic de plin din partea Parlamentului European, așa cum se întâmplă și în statele membre. Și aici cred că vom fi de acord cu toții. Acum, referitor la perimetrul acestei uniuni bancare, în primul rând, aici avem două aspecte despre ce bănci e vorba. Eu cred că trebuie să fie inclus întregul sistem financiar. Am văzut că riscurile sistemice nu provin doar din ma- de la marile entități. Uneori și riscurile ce vin din partea unor entități mai mici pot fi uh, periculoase. Un alt lucru diferit. BCE-ul trebuie să asigure aceeași supraveghere pentru toată lumea. Deci vrem să avem o autoritate de supraveghere unică, însă să nu uităm că autoritățile naționale de supraveghere își vor schimba modul de funcționare, deoarece vor face parte dintr-o structură europeană. Deci, în practică, supravegherea va fi aceeași, însă structura în care este organizată dimensiunea acestei supravegheri va fi diferită. Un aspect foarte interesant, legătura dintre Uniunea Bancară și țările care nu au moneda euro. Eu cred că aici va trebui să găsim o formulă pentru o deplină participare a acestor țări. Uniunea bancară e o condiție sine qua non pentru o bună funcționare uh, a Uniunii Europene, însă prin uh, participarea tuturor statelor membre, consolidăm și piața internă, deci avem nevoie de mecanisme pentru consolidarea acestui sistem. Și de asemenea vreau să vă spun că sunt de acord cu ceea ce s-a spus privind nevoia de a identifica legitimitatea și uh, dimensiunea democratică a acestei uh, uniuni bancare și a structurii de supraveghere. Și aici e clar, Parlamentul European trebuie să joace un rol important. Un rol care trebuie să înceapă acum. E bine că abordăm acest pachet uh, la oaltă și de aceea cred că e foarte bine că de la bun început abordăm ambele aspecte împreună. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Gular. Se pare că nu este în sală. Domnul Strizicek, raportor din umbră, la ambele rapoarte aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de părere că această dezbatere Uh, e corectă. Dezbaterea privind rapoartele Tyson și Giggold e o dezbatere în paralel și mă bucur că s-a luat această abordare. Uitându-mă în jurul meu în sală, îmi dau seama că toate grupurile politice din Parlamentul European se confruntă cu aceeași dilemă cu care se confruntă și conservatorii europeni. Și anume, indiferent de originea noastră, țări din zona euro sau din afara zonei euro, avem cu toții aceleași argumente pe care le am și eu în grupul meu politic. Ca raportor din umbră pentru ECR, uh, țin să vorbesc și numele colegului Eping, care provine dintr-o țară membră a zonei euro. Dumnealui e de părere că pentru Dumnealui e de părere că supravegherea din partea BCE-ului uh, e o idee bună pentru țara dumnealui. Alți eurodeputați își pun însă întrebări în legătură cu uh, robustețea acestei supravegheri asigurate de Banca Centrală Europeană. Ascultând diferitele argumente de la această dezbatere și îmi dau seama că Problema e destul de simplă în ceea ce privește mecanismul de supraveghere. Unii spun că toate țările ar trebui să fie, să intre sub incidența acestui mecanism. Alt, alții spun că ar, doar țările din zona euro și cele care vor să adere la zona euro ar trebui să fie controlate. Lucrurile nu stau așa de simplu. Noi respectăm dorința celor 17 țări care își doresc ca BCE-ul să fie autoritatea lor centrală de supraveghere, însă unele țări care sunt în afara zone euro, cred că și autoritățile naționale de supraveghere ar trebui să-și uh, păstreze rolul. De asemenea, se mai pune problema competențelor pe care le vor păstra autoritățile naționale de supraveghere. Cine va avea ultimul cuvânt de spus? Deoarece una e să vorbești despre rolul autorității centrale de supraveghere și alta să te ocupi și de competențele autorităților naționale de supraveghere care sunt definite în Constituțiile țărilor respective. Deci Constituțiile naționale stabilesc rolul și sarcinile acestor autorități naționale de supraveghere. Iar acestea sunt uh, răspunzătoare pentru uh, stabilitatea financiară în țările respective. Și nu sunt neapărat de acord cu reprezentantul verzilor, domnul Filip Lambert. Deci, de obicei, nu sunt de acord cu dumnealui, însă de data asta are dreptate. E într-adevăr o chestiune fundamentală. Într-adevăr, să nu uităm că graba strică treaba, deci nu trebuie să ne pripim. E adevărat. Aș mai avea câteva lucruri de spus în legătură cu ce s-a spus azi dimineața. Dacă îmi permiteți, voi începe cu raportul domnului Giggold. Domnul Giggold vorbea despre legitimitatea democratică a acestui proces. Dumnealui a enumerat cinci pași care ar duce la legitimitate democratică. Domnule Ghigol, nu vreau să vă contrazic sau nu, însă cred că e un bun început pentru o analiză ulterioară. În al doilea rând, mecanismul de supraveghere supranațional uh, va necesita modificarea tratatului. Deci pentru a avea acest mecanism. Uh, iar uh, tratatul uh, poate fi modificat doar dacă parlamentele naționale sunt uh, informate. Nimeni n-a menționat parlamentele naționale. Cetățenii, alegătorii din statele membre vor avea puterea de a decizie, de a lua o decizie. Și asta e fundamental. Eu nu spun că ar trebui să avem sau nu o uniune bancară. Alegătorii din fiecare stat membru vor trebui să hotărască acest lucru. pe măsură ce vom uh, redacta amendamentele, ne vom asigura că drepturile de vot de la Autoritatea Bancară Europeană vor fi echilibrate între cei care intră sub controlul mecanismului și cei care nu. Țările care nu aparțin uh, acestui mecanism sunt partea mai uh, puțin puternică, sunt o masă de manevră, așa cum ați spus și unii dintre dumneavoastră, și asta ar putea crea asta ar putea duce la subminarea întregului proces și așa ceva n-ar trebui să se întâmple, inacceptabil. Doamna Tyson, cred eu, e foarte conștientă de riscurile legate de acordarea unor competențe mai mari eh, băncii centrale europene. Dumnezeu a spus cât de importante sunt autoritățile naționale de supraveghere. Noi, cei care provenim din țări care nu fac parte din zona euro, care avem autorități naționale de supraveghere, vom eh, folosi posibilitatea de a înainta amendamente pentru a ne asigura că în țările noastre autoritățile naționale de supraveghere vor avea ultimul cuvânt de spus. Și un ultim comentariu, dacă îmi permiteți. Eu vreau să sugerez ca la dezbaterea privind mecanismul unic de supraveghere să nu ne concentrăm pe această temă ca și cum ar fi un fenomen izolat. Să nu uităm Uniunea bugetară și monetară și nu avem cum să avem Uniune bugetară și monetară fără Uniune politică prerogativele politice de la centru vor trebui consolidate, vor trebui întărite. Trebuie să vedem totul ca un întreg, vor fi și măsuri de însoțire, de sprijin și de aceea insistăm asupra importanței de a avea un mandat democratic aici țările membre, cetățenii din țările membre trebuie să hotărască încotro o ia acest proces uh, decizional la nivel european. Asta a fost contribuția mea și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc acum domnul Clute care tot, uh, e, tot uh, este, care și dumnealui este raportor din umbră. Mulțumesc. Voi fi succint pentru că s-au spus multe și nu mi se pare că opiniile colegilor sunt foarte divergente. Nu o să fiu eu cel care vă spune ceva în altă direcție. Mi se pare că uniunea bancară este necesară și de bun simț. Nu putem să avem o piață internă fără un sector bancar integrat. Asta impune un sector bancar supravegheat, uniform și reglementat, uh, omogen. Dar cum să organizăm totul? Asta este problema principală. Și mm, eu sunt oarecum sceptic în ceea ce privește uh, ancorarea acestei autorități de supraveghere la BCE. Haideți să ne uităm pe raportul lui Sven Giegold și să vedem exact despre ce e vorba acolo. Din uh, raport deja e destul de clar uh, cât uh, de sensibilă va fi relația dintre AEB și BCE. Și apoi și la nivel personal, oamenii de la cele instituții vor trebui să interacționeze unii cu alții într-un mediu destul de dificil. Uh, mi se pare că se poate crea o situație destul de explozivă și uh, riscă, uh, lucrurile riscă să, să sară în aer la un moment dat. Nu știu dacă e de bun simț să venim cu o nouă autoritate pe lângă BCE, există probleme de coordonare, există probleme uh, de coordonare nu doar cu celelalte trei instituții, uh, ci și cu instituțiile naționale. Că avem nevoie de o reglementare uh, unică pentru întregul sistem e clar, dar nu știu iarăși cum se nu știu iarăși cum se va face împărțirea la BCE. Până la urmă avem o piață unică, indiferent de zona euro și țările neeuro, cu uh, probleme comune trebuie să, după cum a spus și Marian Tyson, să evităm arbitrajul în uh, uh, reglementare, dar cum să facem asta? Nu este simplu în practică. De aceea eu sunt mai sceptic în ceea ce privește subordonarea la BCE. Poate că nu ar fi bine totuși să se întâmple asta, să implicăm atât de direct BCE-ul. După cum a spus colegul Balț, toate băncile ar trebui să fie supravegheate, dar sigur că ar trebui să ținem cont de raportul de forțe. Nu se poate ca băncile mici, um, um, micile bănci comerciale care lucrează bine, care sunt stabile în criză, care nu au contribuit la criză, care nu prezintă un risc, care au ieșit cu bine din criză. Deci nu se poate ca aceste structuri să fie acum lovite în plin. Și asta e, acesta este un aspect foarte sensibil. Controlul democratic și răspunderea față de Parlament uh, sunt lucruri de la sine înțelese, nici nu are rost să mai intru în detaliu. Un mare semn de întrebare este că pe ordinea de zi avem uh, întregul sector de shadow banking. Ce facem cu acest sector gri? Pentru că nu este inclus. Și mie mi se pare că a sosit momentul să reglementăm și asta, pentru că ce sens are să reglementăm uh, domeniul oficial bancar câtă vreme avem un sector uh, în umbră, un sector financiar paralel care există și care acționează uh, în baza efectelor pozitive ale activității de supraveghere, subminând totodată însă și activitatea autorității. Acestea ar fi acum observațiile mele. Mă opresc aici. Mulțumesc. Thank you. Vă mulțumim. Acum avem o listă cu opt colegi care au cerut să intervină. Avem ceva timp la dispoziție, însă îi rog totuși pe colegi să fie cât mai conciși. După cum știți, și doamna Gular e raportor din umbră a, sunteți deja aici. Vă rog să luați cuvântul acum, doamnă Gular, dacă sunteți gata sau dacă interveniți la sfârșit, tot e bine. Dacă colegii doresc să intervină acum, pot lua cuvântul la sfârșit. Domnul Langen. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe argumente au apărut astăzi. Primul meu argument este temeiul juridic. Temeiul juridic face ca această propunere de corelare între BCE și autoritate să nu fie valabilă, pentru că se spune că anumite sarcini ale autorității bancare, cu excepția uh, întreprinderilor de asigurare pot fi transmise către BCE. Deci, dar nu avem o, un temei complet de a face acest, acest transfer de competențe către BCE. Este o problemă atât de masivă încât nu putem să o trecem cu vederea. În al doilea rând, faptul că Comisia a făcut asta impune ca noi să reacționăm. Pentru că există câteva rezerve față de uh, ancorarea la BCE uh, Uh, dar uh, dincolo de acestea avem conflicte de interese între politica monetară și politica financiară și mediul politic în general. Există un uh, amestec al competențelor și acesta este foarte riscant. Legitimitatea democratică e problematică aici. Nu văd cum uh, un membru al BCE responsabil de politica monetară să preia uh, funcția de uh, supervisor uh, pentru domeniul bancar. Deci trebuie să fie o funcție independentă, îmi pare rău, trebuie să fie un sistem separat pe care să-l inventăm. Și în al patrulea an am și eu o propunere. Controlul democratic nu este suficient uh, uh doar prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului, ci, așa cum se întâmplă în Germania, la BaFin, trebuie să avem cel puțin trei eurodeputați în uh, forurile decizionale de acolo. Și cel puțin o femeie, mă scuzați. Iar eu cred că șeful acestei autorități de supraveghere trebuie să fie ales de Parlament, nu doar să fie acceptată candidatura. Iar în al treilea rând, calendarul este complet nesatisfăcător. Banca Centrală Europeană la ora actuală are 57 de experți cu uh, experiențe în variate domenii și aceștia pot să fie utilizați, să zic așa, dar în ceea ce este băncile, bursele, asigurările, În Uniunea Europeană avem vreo 53.000 de oameni avizați. Și ar fi foarte stupid să spunem că uh, transmitem toate, facem acest transfer de competențe către BCE fără a discuta exact despre ce implică toate aceste lucruri ce resurse umane și așa mai departe. Așa că, în ciuda celor spuse de colegii mei, eu sunt de părere că, potrivit articolului 127 cu 6, BCE ar trebui, da, să primească funcții de supraveghere pentru zona euro, dar uh, drepturile de acțiune să rămână la uh, statele membre și la AEB. Și oricât de ridicol este regulamentul AEB, vreau să vă citez. Acolo se spune că cooperarea cu BCE și uh, uh, dintre A, B și BCE este privită în felul următor. AEB poate să coordoneze și să aibă statut de observator, dar asta este o ciuntire a prerogativelor, pentru că mie mi se pare că e degradată funcția AEB și de aceea premisa mea este alta. Dacă negociem, trebuie să facem în așa fel încât să reducem BCE la ceea ce este posibil juridic și în al doilea rând, să insistăm ca AEB să aibă competențele principale pe o piață financiară unificată. Ce rost are să avem o AEB dacă la final 60% din piață, și anume Regatul Unit, de deci 60% din piață nu participă pentru că atâta e din, piața, din piața financiară în Regatul Unit. Nu vom face altceva decât să avem exact opusul a ceea ce ne-am dorit, o fragmentare, o fragmentare cu uh, rol de focat de infecție. Comisia, pe pagina 2 din propunerea sa, spune că la summitul uh, uh, Uniunii Monetare, șefii de stat și de guverne au spus că ar trebui ca uh, Uh, noi să avem un mecanism de supraveghere și de îndată ce îl avem pentru bănci, să putem acționa în așa fel încât prin mecanismul european de stabilitate să avem posibilitatea să recapitalizăm <coughs> direct băncile. Deci noi vedem ce se vrea prin această propunere. E vorba despre Spania, pentru că acolo e nevoie de recapitalizare directă la Bankia. Pentru că Spania, de fapt, nu vrea să depună o cerere obișnuită de recapitalizare. Și nu sunt doar încălcări ale dreptului comunitar, ci sunt uh, și niște uh, acțiuni care pun sub semnul întrebării întregul sistem european uh, de monitorizare. Și apoi, ideea că se pot controla 6200 de bănci din Uniunea Europeană, inclusiv băncile mici, băncile regionale, mie asta mi se pare o poveste total ne la locul ei. Asta trebuie să fie o sarcină națională. Și sunt sigură că Egatul Unit va face tot posibil pentru ca asta să se și întâmple. Pentru că potrivit articolul 127 cu 6 trebuie să existe unanimitate. Și unanimitatea înseamnă numitorul cel mai mic uh, și uh, potențial de uh, șantaj extrem de mare. Așa că eu voi fi foarte, foarte critic și ar trebui cu toții să fim mai critici ca până acum, pentru că competențele sunt inversate. BCE trebuie să aibă uh, funcție de supraveghere, așa cum își dorește de fapt Spania și cum o cere, ceea ce e de la, de la sine înțeles, iar activitățile uh, esențiale ale controlului bancar să fie transferate către AEB, pentru că acolo avem niște uh, prerogative de acțiune care sunt valabile uh, și vedem acum suntem presați de timp din cauza Consiliului, dar nu din cauza că e o criză economică în acest sens, ci din cauza că avem probleme precum Dexia, Banchia, Norsa, toată lumea se comportă ca și când ar fi fost mici bănci regionale. Dar e fals. Dexia avea 511 miliarde de euro bilanț pe 2011. 2010, mă scuzați. Banca din Spania peste 11 miliarde de euro, Northern Rock Uh, în 2006 150 uh, de miliarde de euro. Nu sunt bănci mici, nici regionale. Iar noi, în propunerea noastră pentru marile instituții financiare, avem o marjă de 70 de miliarde de euro bilanț. Pentru definirea unui mare, unui, unei mari instituții financiare și așa mai departe. Președintele BCE a spus că trebuie să găsim o, un fel de matrix Uh, bilanțul, activități transfrontaliere, aport investițional. Și dacă băncile întrunesc cele trei criterii, atunci ele pot să meargă și sub marja aceea de 70 de miliarde de euro. Dar uh, trebuie să vedem exact ce se întâmplă cu experiența națională în plan uh, bancar. Mie mi se pare că trebuie să nu uh, lăsăm ca prerogativele AEB. Ok, Mr. Langen, thank you very much. Should I continue this meeting? Mulțumesc, domnule Langen. Domnul Hockmark. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă pot spune că sunt de acord cu multe dintre cele spuse în această dimineață. Uh, s-au spus multe lucruri importante, printre care faptul că riscăm să dezbinăm Uniunea și să o slăbim în loc să o întărim. Și spun asta deoarece chiar dacă am pune pe picioare o structură cât mai bună, cu un scop cât mai onorabil, această structură va avea propria modalitate de funcționare. Și aici va apărea riscul de fragmentare. Nu doar o fragmentare a piețelor financiare, E vorba de reguli, de modul în care acestea sunt puse în aplicare. Vom avea și o fragmentare a pieței unice ca atare, deoarece atunci când uh, declanșezi un, declanșezi un astfel de proces, acesta se va tot uh, continua, nu știi când se va opri. Sunt de acord cu ce spunea domnul Langan. Eu cred că e ușor să ne dăm seama uh, că avem nevoie de o supraveghere mai bună, însă când am ascultat unele din intervențiile de astăzi și mai ales când mă uit la unele din propunerile pe care le avem, îmi dau seama că uh, nu ne-am dat seama că de fapt aveam o structură de supraveghere la nivel național și prin legislația pe care a finalizat-o în Uniunea Europeană în urmă cu un an. Deci nu e un secret. Haideți să nu vorbim despre supraveghere ca și cum nu am avea nicio structură de supraveghere și ca și cum ar trebui să punem, să clădim totul de la capăt. Nu e adevărat, e vorba doar de îmbunătățirea ă, structurii existente. Da, vorbim despre crearea unei noi instituții, e important să o facem, însă dacă vom înființa o structură de supraveghere care prin propria sa natură va exclude jumătate din piețele financiare din Uniunea Europeană, unde piețele financiare sunt extrem de integrate, vine bine atunci riscăm uh, să avem mai multe probleme de supraveghere decât cele actuale. Să vă dau un exemplu. În uh, zona nordică, piețele financiare sunt extrem de integrate. Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Estonia, Letonia, Lituania. Sunt integrate mai mult sau puțin în ceea ce privește uh, asigurările, serviciile bancare și bursele. E o rețea foarte strânsă între ele. Dacă am stabilit o structură de supraveghere care va exclude jumătate din uh, această structură, am dat dovadă de lipsă de înțelepciune. Deci eu nu sunt împotriva unei structuri de supraveghere puternice, însă nu ar trebui să acceptăm o structură care va oferi o posibilitatea unui fel de arbitraj care, pentru cei care vor să scape de această structură de supraveghere. Trebuie să ne asigurăm în același timp că supravegherea la nivel național funcționează și că avem și o instituție europeană care urmărește ce se întâmplă la nivel național. Unde, însă, haideți să nu ne înșelăm și să credem că vom avea o supraveghere mai bună acum de, ă, pe viitor decât acum. Acum avem 27 de autorități naționale și Autoritatea Bancară Europeană. Va trebui să ne asigurăm că sistemul se va îmbunătăți. În ceea ce prește BCE-ul, aici putem avea semne de întrebare, deoarece va avea un rol dublu. Uh, Însă da, poate că vom fi de acord ca BCE-ul să facă, să aibă și această sarcină suplimentară, însă nu trebuie să pierdem uh, și șansele pe care le avem odată cu crearea autorității bancare europene. Revin la ce spuneam, nu trebuie să ne imaginăm că vom construi totul de la capăt. Uh, și că vom avea o mai bună supraveghere. Trebuie să ne concentrăm și pe ce avem deja și pornind de la structurile existente să îmbunătățim sistemul. Vă mulțumesc. Doamna Ellison. Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que... Doamna Elisa Ferreira. Uh, extraordinariamente importante. Vă mulțumesc. Eu cred că această dezbatere este extrem de importantă. Pe lângă toate cele spuse astăzi, aș vrea să mai subliniez trei sau patru elemente. Aici, în Parlamentul European, am ajuns la un consens foarte mare referitor la chestiunile care au o legătură directă cu acest domeniu. Mă refer uh, la momentul când am uh, adoptat uh, acea recomandare pentru a avea o uh, Uh, structură unică de supraveghere. Asta s-a întâmplat în iunie 2010. Între timp au apărut din ce în ce mai multe inițiative, însă doar acum avem niște propuneri legislative concrete din partea Comisiei Europene. Sunt niște propuneri care ar trebui să fie coerente între ele. Și Parlamentul European ar trebui să fie foarte atent în ceea ce privește această coerență. Avem inițiativa la care este raportor domnul Gunnar Hockmark. E vorba de rezoluția privind entitățile bancare. Și pe de altă parte avem competențele suplimentare conferite BCE-ului și AB-ului. La un moment dat, când a trebuit să ne exprimăm, noi am emis deja un aviz favorabil pentru Autoritatea Bancară Europeană. E o instituție cu un rol crucial de supraveghere și de gestiune în caz de faliment. În momentul de față trebuie să recunosc că propunerea privind uh, competențele supraveghere conferite bc ului uh, aduce niște avantaje clare. Această instituție are prestigiul necesar, are puterea necesară pentru a interveni. După cum văd eu lucrurile acum, uh, cred că ar trebui să fim foarte atenți uh, în legătură cu modul în care se vor desfășura lucruri. Deci trebuie să fim foarte coerenți în ceea ce privește practicile diferitelor autorități de supraveghere. Și după ce am ascultat pe diferiții colegi care au intervenit, îmi dau seama că singura cale posibilă e calea unei armonizări rapide a practicilor de supraveghere în zona euro. Asta fără să punem la îndoială funcționarea pieței unice. Poate că asta e calea care ne va permite să rezolvăm și alte probleme nesoluționate. De asemenea, această coerență trebuie garantată în cadrul zonei euro. De ce? Deoarece dacă avem Banca Centrală Europeană, care va fi singura autoritate de supraveghere, care va trebui să absorbă diferitele culturi și practici naționale din domeniul supravegherii, atunci noi va trebui să obligăm în continuare BCE-ul să colaboreze cu autoritățile naționale de supraveghere pentru apariția acestei culturi comune. De asemenea, care va fi relația între bănci și autoritățile bancare de supraveghere și sectorul um, așa numit shadow banking? La audierea de săptămâna trecută am vorbit și despre sectorul asigurărilor și despre cum acesta ar putea fi supravegheat de Banca Centrală Europeană. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți atunci când cerem o independență absolută a băncii centrale europene. Atunci când BCE-ul va hotărâ soarta unor bănci uh, sistemice în diferite țări membre, e clar că vor apărea probleme legate de sensibilitățile statelor membre. Eu mă întreb ce mecanism vom avea uh, pentru ca Banca Centrală Europeană să poată negocia deci ce mecanism de negociere vom putea avea atunci când prin intervenția BCE-ului interesele naționale vor fi afectate? Avem aici așa numita early intervention, avem planurile de soluționare a problemelor bancare, deci eu vreau să știu cum vom trece de la o fază la alta. La faza de gestionare a falimentului uh, unei bănci care prezintă o risc sistemică. Cu alte cuvinte, BCE-ul și autoritățile naționale de supraveghere, dacă acestea nu se află în zona euro, în cazul în care anumite bănci au filiale în anumite țări, deci ar vrea să știu dacă aș vrea să știu uh, în ce privințe va interveni BCE-ul și în ce privințe vor interveni autoritățile naționale de supraveghere. Deci ce anume vor soluționa unii și ce anume va soluționa BCE-ul. Deci trebuie să vedem exact cum vor fi distribuite competențele. A trebuit să vedem cum va funcționa totul în practică. Deoarece E clar că țările membre care se vor uh, confrunta cu astfel de probleme vor trebui să plătească uh, o factură ridicată și de multe ori nu vor fi pregătite să o facă. Și aici va intra în joc autoritatea bancară europeană, care va trebui să joace un rol extrem de important pentru crearea acestei culturi comune. Însă, din păcate, aici nu este totul foarte bine definit. Pe de altă parte, cred că ar trebui să adoptăm o poziție și în legătură cu ajustările ce se vor face. Vom avea și raportul Peti-Kainen. Uh, vom avea raportul privind Uniunea Bancară și de aceea va trebui să ne definim clar strategia noastră a Parlamentului European pentru a vedea ce anume putem uh, rezolva la nivel politic uh, fără să fim lăsați pe din afară. Va trebui să fim mai activi, să ne implicăm mai mult, deoarece acest cadru se va modifica. Da, problema provocărilor e într-adevăr importantă, însă din punct de vedere practic va trebui să uh, avem o strategie inteligentă și activă pentru a ne atinge obiectivele, fără să uităm, bineînțeles, că situația de la care am pornit era o situație care uh, nu avea cum să funcționeze. Pentru salvarea băncilor ar trebui să intervină contribuabilor. Așa ceva nu mai e posibil. Trebuie să fim foarte precauți, deoarece va trebui să construim un spațiu politic uh, eu cred că lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună, însă va trebui să fim foarte atenți la toate detaliile pentru a nu pune în pericol întreg procesul. Vă mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc. Doamna Invert. Uh, ja, dank Um... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această discuție arată foarte bine faptul că ne confruntăm cu o dilemă. Pe de o parte, dorim să găsim o soluție rapidă. Iată de ce toată lumea optează pentru Banca Centrală Europeană, și, dar pe de altă parte toată lumea recunoaște că acest lucru pune probleme, că nu este o soluție ideală. A, vedeți câte rezerve s-au formulat. Acum, întrebarea care se pune este dacă cu presiunea timpului, trebuie să acceptăm o opțiune care va rămâne valabilă ad vitam aeternam. Nu ar putea această comisie să găsească o soluție intermediară care ar permite rezolvarea unei probleme pe termen scurt și pe termen scurt singura soluție realistă este Banca Centrală Europeană, dar în același timp am avea mai mult timp la dispoziție pentru a găsi o soluție pentru supravegherea pe care o dorim. Nu am putea oare hotărâ ca dacă dăm băcii europene această supraveghere printr-o entitate separată, apoi această supraveghere să părăsească Banca Centrală Europeană și să facă parte dintr-o structură completă de supraveghere. Nu știu ce se poate face, mai ales ținând cont de tratate, de temeiul juridic, dar eu cred că nu putem să acceptăm să ni se impună o alegere care apoi să rămână bătută în cuie. Eu cred că trebuie să ne, dăm, ne lăsăm mai mult timp la dispoziție pentru a găsi o structură ideală. Nu e sigur că vom putea găsi o structură ideală. Dar, iată, eu aș dori să găsim o soluție intermediară. Deci o soluție pe termen scurt, care să fie Banca Centrală Europeană, și o soluție pe termen lung, care apoi să uh, corespundă. Yes. Cine? Uh, Wortmann Call. I agree with, uh, I would like to highlight... Doamna Portman Col, mulțumesc. Aș dori să subliniez uh, trei aspecte. În primul rând, nu trebuie să subestimăm urgența cu care trebuie să facem uh, pași importanți înainte înspre o supraveghere bancară unică în Uniunea Europeană, pentru că nu ne confruntăm doar cu criza uh, datorilor statelor suderane dar și cu o criza încrederii în sistemul financiar bancar care depășește uh, cazurile banchi, Dexia și așa mai departe. Deci cred că urgența ne presează. Apoi, în ceea ce privește valorile juridice, Uh, am citit evaluările juridice și cred că nu are rost să punem noi acum sub semnul întrebării propunerea ca Banca Centrală Europeană să, uh, fie, să obțină aceste prerogative. Dar eu cred că e important ca propunerile să fie abordate în pachet. Deci implicarea Parlamentului în ambele trebuie să fie pe picior de egalitate, așa cum s-a întâmplat în cazul pachetului Six Pack în six-pack am avut măsuri în care Parlamentul avea o decizie și altele nu, dar Consiliul a acceptat să fie tratate la fel. Um, Consiliul uh, și Comisia, domnul Barroso, spun că sunt de acord că doresc să trateze cele două propuneri ca pachet și cred că e esențial acest lucru pentru că ele sunt strâns legate. Uh, Apoi, în ceea ce privește propunerea uh, Băncii Centrale Europene, ceea ce au spus raportorii, domnul Buhos și alții, în legătură cu independența BCE în domeniul monetar, și cea diferită în această nouă um, sarcină de supraveghere și răspunderea trebuie să fie diferită. Trebuie să existe mai multă răspundere democratică pentru aceste uh, obligații de supraveghere. Și Sven a spus foarte bine acest lucru. Sunt absolut de acord cu el. Deci trebuie, sunt multe de făcut aici. Și trebuie să creăm un model în care să ținem cont de numărul de bănci, numărul de țări participante. Știu că va dura, dar pentru mine principiul că dorim un, un sistem care să integreze toate statele membre sau cât mai multe, trebuie să cerem statelor membre să participe și toate băncile să fie vizate, chiar și cele mici, Deși, uh, bineînțeles, obligațiile directe ale BCE vor fi uh, mai, puțin, mai puține, dar toate băncile trebuie integrate în sistem. Supraveg- în legătură cu supravegherea, eu, principala mea preocupare este că se riscă să se submineze poziția ABE, Autorității Bancare Europene. Se spune că ABE se ocupă de piața unică, de um, cadrul de reglementare unic um, privind cerințele de capital și alte aspecte. Uh, deci dacă Banca Centrală se implică, se riscă să se prioriteze poziția ABE în momentul în care toate aceste aspecte se reunesc la nivelul Bancii Centrale Europene, uh, prerogativele privind cadrul de reglementare unic uh, nu mai sunt uh, la fel de clare acordate ABE. Bineînțeles, obiectivul nostru trebuie să fie uh, apărarea și consolidarea pieții interne. Avem nevoie de timp, bineînțeles, calitatea e mai importantă decât rapiditatea, dar cred totuși că trebuie să încercăm, dând prioritate calității, să acționăm cât mai rapid. Pentru că problemele din lume și din Europa uh, continuă să existe și trebuie să facem progrese credibile în legătură cu această propunere și pentru a păstra credibilitatea Parlamentului trebuie să acționăm rapid. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Andrew Duff. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult! După cum știți, reprezint uh, Comisia pentru um, Afaceri Constituționale, din care vă salută. După părerea mea, uh, propunerile Comisiei pun probleme serioase uh, guvernanței economice a Uniunii Europene. Prima problemă este modul în care funcția de supraveghere a Băncii Centrale Europene va fi suficient de transparentă și controlată, păstrându-i în același timp independența în domeniul uh, politicii monetare. Există anumite aspecte politice de luat în considerare, dar și aspecte de ordin uh, juridic. Există probleme interne legate de așa numitul uh, zid chinezesc pe care doamna Tyson ar trebui să încerce să le identifice. Și există, avem apoi problemele externe. pe care l-au menționat mai mulți uh, colegi în ceea ce privește relațiile cu noi, cu Parlamentul European, dar și cu parlamentele naționale. Al doilea aspect important este că trebuie să se înțeleagă că nu există două clase de state membre, ci trei. Sunt uh, statele din zona euro și statele care urmează să adereze unele au un sector bancar independent, altele nu și, în fine, statele care nu sunt în zona euro și nici nu de gând să intre. Această categorie este importantă. Pentru că țara care nu face parte din zona euro este cea care are cea mai mare parte din piețele financiare europene. Acum încerc să trec la concluzii. Cred că trebuie să căutăm o alternativă radicală. Și anume să creăm o autoritate independentă pentru serviciile financiare la nivel european Cred că aceasta este o opțiune care ar trebui discutată de Parlament înainte să acceptăm temeiul juridic pentru sistemul de supraveghere pe care trebuie să-l instaurăm. În fine, doresc să mai spun că având în vedere experiențele din trecut, Consiliul de Ministri uh, riscă să greșească aici. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Carins. Uh, thank you very much, Chair. Very much has been said. I'll... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Uh, s-au spus multe deja, așa că eu voi uh, vorbi puțin. Obiectivul nostru principal trebuie să fie consolidarea Uniunii Europene și a pieței comune. Deci, când vorbim despre supraveghere bancară sau Uniune bancară, cred că trebuie să ne punem întrebarea următoare. Mergem în uh, direcția bună, deciziile noastre vor consolida Uniunea Europeană sau o vor slăbi? așa cum a spus Gunnar, divizând Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană avem o problemă legată de încredere a piețelor. Piețele nu mai au încredere în instituții. Uh, încă avem încrederea consumatorilor, dar cred că dacă facem uh, prost lucrurile, riscăm uh, nici să nu avem încrederea piețelor, dar să nu mai avem nici încrederea consumatorilor, pe care deocamdată o avem încă. În țara mea, în Letonia, o um, hotărâre luată în toamna anului 2008 de Irlanda să uh, acopere toate uh, economiile uh, la bănci a avut uh, repercusiuni în țara mea din afara zonei euro pentru că în Letonia 70% din bănci sunt bănci scandinave, deci și din afara zonei euro, și și celelalte erau bănci uh, locale, letone. Și Suedia a promis că va garanta toate depozitele. Și, practic, uh, apoi uh, um, statul a, trebu a trebuit să salveze o bancă dar nu a avut suficienți bani, era vorba de aproape un miliard de euro și a trebuit să uh, împrumute de la Fondul Monetar Internațional. Deci, iată, ale um, unor țări din uh, Uniunea Europeană au avut repercusiuni foarte negative asupra altor țări din alte părți ale Uniunii Europene. Deci, iată, în legătură cu supravegherea bancară, eu cred că trebuie să fim foarte atenți să nu consolidăm diviziuni existente în Uniunea Europeană eu nu cred ce au spus Corin sau alți colegi că dacă avem astfel de un organism de supraveghere uh, centralizat, uh, eu cred că trebuie să acopere întreaga Uniune Europeană, zona euro și în afara zonei euro. Trebuie să acopere toate statele membre. Să ne gândim la Estonia, care astăzi este în zona euro, dar băncile sale sunt din țări din afara zonei euro. Cum va funcționa sistemul acolo? Cum vor fi acoperite uh, băncile estoniene? Ce facem cu Regatul Unit? care este în afara zonei euro și nu va intra niciodată în zona euro, dar sunt bănci în Regatul Unit care sunt bănci uh, din zona euro. Deci, dacă avem un um, sistem de supraveghere uh, care uh, face această diviziune și mai pregnantă, riscăm uh, să avem o situație dificilă nu doar pentru piețe, ci și pentru consumatori. Ce facem cu consumatorii? Ah. Dacă fluxurile de capital trec dintr-o țară la alta, absolut haotic. Deci, eu aș spune, dacă avem astfel de sistem de supraveghere centralizat, acesta să includă pe toată lumea și apoi să vedem cum va include pe toată lumea mm, din zona euro și din afara ei, care vor fi drepturile de, de vot și de reprezentare. Trebuie să găsim răspunsuri la toate aceste întrebări și numai și uh, întotdeauna trebuie să țină cont de aceste aspecte. Nu va fi ușor, dar uh, n-a fost niciodată ușor de gestionat această complexitate europeană. Mulțumesc! Thank you. Romania is not in euro area. Mm. România nu este în zona euro, dar are bănci din zona euro care funcționează în România. Are cuvântul domnul Nitras. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să mă exprim pe scurt. Vreți să reacționez la ceea ce a spus domnul Karin, care spunea că în țara lui peste 70% din bănci sunt bănci străine. În Polonia situația e puțin mai bună. E vorba de 60% din bănci în care sunt bănci străine. Piața unică e frumoasă, și nemaipomenite, dar nu mai trebuie să uităm uh, un lucru. În Polonia, de exemplu, avem multe bănci spaniole. Sistemul uh, bancar polonez nu este format din bănci slave, avem bănci bune. Și a existat discuții, unele chiar au fost duse la bun sfârșit, um, negocieri între bănci poloneze și bănci străine care, uh, deci băncile poloneze urmau să uh, includă bănci străine. Dar acest proces a fost suspendat tocmai din cauza problemelor legate de supravegherea bancară în Spania și po posibila recapitalizare a băncilor spaniole. Deci nici astăzi piața unică nu funcționează cum trebuie. În Europa Centrală și de Est, ne aflăm într-o situație foarte diferită de cea a Regatului Unit. De exemplu, Regatul Unit are o poziție de opt-out. Noi ne îndreptăm spre zona euro. Guvernul polonez a spus că Polonia va intra în uh, zona euro în 2012. Bineînțeles, acesta era doar un vis uh, care nu a devenit realitate, dar totuși ne îndreptăm spre zona euro. Dar asta e altă poveste. Sigur, toată lumea a văzut imaginile de la Madrid în această dimineață la televizor. Dar adevărul este că țările care sunt uh, cele mai uh, înverșunate, cele care sprijină cel mai mult moneda euro, sunt țări care nu au această monedă, de exemplu Polonia. și nu cred că trebuie uitată acest lucru, așa cum pare comisia că uită acest lucru în documentul său. Încă un lucru. Noi în Polonia Am sprijinit întotdeauna uh, integrarea europeană. Nu ne-a fost ușor, nu întotdeauna am fost tratați corect. Suntem membri uh, de plinei pieței unice. În șapte ani, țări mari ca Germania, timp de șapte ani, țări mari ca Germania au, au interzis cetățenilor noștri să lucreze pe teritoriul lor. Și acum țări ca Polonia care au trecut, care au fost tratate astfel timp de șapte ani de zile, nu doresc să acuz pe nimeni, dar șapte țări doresc să se, să se bage în supravegherea bancară a Poloniei, în timp ce nu fac o treabă bună nici pentru a supraveghea propria piață bancară. Uh, noi nu putem uh, accepta decizii ale unor uh, oameni care nu reușesc să supravegheze propriile bănci în propria țară. Uh, Spunem asta nu pentru a distruge sistemul, dorim să facem parte din acest sistem pe picior de egalitate, dar dorim să înțelegeți că am intrat în această uniune pentru a coopera cu alte state membre pentru a construi piața unică și nu putem accepta o situație în care pe piața unică unii sunt mai egali decât alții. Sunt impresionat de discuția de azi. Sunt foarte impresionat pentru că toată lumea a apărat piața unică și ați avut dreptate, pentru că în momentul în care dorim să creăm astfel de autoritate de supraveghere, nu, doream să, nu dorim să distrugem piața unică. Domnul Langen a spus, avem supraveghere, ea funcționează. Avem o supraveghere exemplară dacă avem o supraveghere care funcționează, putem să contopim cunoștințele pe care le avem și experiența, tot acest know-how, um, dar nu putem să distrugem sistemul vechi pentru a crea unul complet nou. Iată, îmi pare rău. Uh, un organism de supraveghere central va fi prea departe de uh, piețele locale ale băncilor mici. Eu voi depune amendamente. Trebuie să avem o discuție serioasă. Trebuie să hotărâm ce, care va fi uh, efectul asupra concurenței uh, în Uniunea Europeană. Aceasta este o chestiune esențială. Poate mă vă opri aici. Mulțumesc. Thank you. Now, uh... Mulțumesc. Doamna Gular. Mulțumesc. Foarte pe scurt, pentru că s-a spus cam tot ce era de spus. 1. Vom uh, lucra în continuitatea pachetului pentru supraveghere și în același spirit. Cum a spus Filip Lambert, cred că e foarte greu să știm dinainte unde e, ce, ce e corect și ce nu e corect. Vom face ce vom putea pentru a face lucrurile cel mai bine. În legătură cu temeiul juridic 1276, eu cred că trebuie să păstrăm cât mai mult piața unică, să avem o viziune de ansamblu, dând în același timp zonei euro posibilitatea de a merge înainte. Am o întrebare. Una, o întrebare de fond și una legată de context. Aș spune că, indiferent ce vom alege, va încer- trebuie să încercăm să fim coerenți cu această alegere. Dar am impresia uneori că toată lumea vrea toate avantajele fie, tuturor sistemelor, dar niciun dezavantaj al unui sistem. Banca Centrală Europeană azi este, are o poziție forte pentru că are o misiune, are organisme puternice și independente și pentru că nu este controlată de politicieni. Cum putem beneficia de toate avantajele BCE cu un organ care ar fi mai controlat de oamenii politici, al cărei independențe ar fi mai mică și așa mai departe. Deci dacă alegem uh, BCE, trebuie să o facem pentru a avea toate avantajele băncii centrale europene. Nu putem uh, să visăm că vom avea uh, un organism complet independent și în același timp complet responsabil în fața noastră. Deci sunt de acord cu Werner Langen că trebuie să fim foarte atenți la aspectele juridice pentru că trebuie să ne asigurăm că sistemul va rezista la eventualele plângeri care apar deja în presa germană. Apoi, un element de context. Eu sunt destul de preocupată de ce se întâmplă după Consiliul European din iulie. Atunci, poate n-am înțeles eu bine, dar atunci se spunea că e nevoie de o supraveghere bancară pentru a putea recapitaliza băncile în condiții bune. Și Werner când spunem a recapitaliza băncile, cred că anumite bănci mici pot, se pot afla în situație de pericol, dar criteriul nu trebuie să fie mărimea, ci în toate statele membre trebuie să controleze aceleași tipuri de bănci. În iulie, Consiliul a spus, vom recapitaliza băncile care au nevoie de recapitalizare în mod direct, dar pentru asta e nevoie de mai bună supraveghere, suntem de acord, Marian a spus acest lucru din nou și o vom face destul de repede. Dar ce se întâmplă dacă nu acționăm repede? Înseamnă că tot măsurile luate pentru recapitalizare vor fi puse în stand-by până terminăm noi? E important. Din câte mi-aduc eu din ce a spus domnul um, Barnier aici, am ales acest temei juridic pentru a fi de acord cu Consiliul. Dacă Comisia dori să fie de acord cu Consiliul, care vroia anumite lucruri și acum nu mai vrea să le facă, ne aflăm cilă. Și încă o dată, pe mine nu mă interesează războiul sau lupta interinstituțională, este ce se întâmplă dacă nu acționăm rapid, ce se va întâmpla pentru uh, uh, pe, cum putem asigura piețele că avem instrumentele necesare. Deci cred că vom putea, sper că vom putea acționa cât mai rapid și cât mai bine și mă bucur că mulți colegi au participat la dezbatere. Mulțumesc! Thank you. We don't... Mulțumesc! Nu mai sunt alte solicitări de intervenție din partea uh, eurodeputaților noștri, așa că Dau cuvântul domnului Merlin, reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Noi ni s-a părut că această dezbatere a fost foarte interesantă. Ne bucură faptul că toate subiectele cheie au fost identificate de această comisie parlamentară. E cu atât mai important cu cât Consiliul începe munca pe cele două propuneri legislative. Va avea loc o reuniune mâine și poi mâine pe acest subiect și la Consiliu și noi simțim cumva dorința uh, Consiliului de a uh, progresa la negocieri. Au fost adresate multe întrebări în jurul BCE-ului și de ce BCE să preia supervizarea sectorului uh, bancar uh, în zona euro și dincolo de asta, poate. După cum bine știți, uh, asta a fost decizia din 29 iunie de la summit, iar Comisia a analizat îndeaproape această opțiune astfel a decis să dea curs opțiunii uh, formulate la summit din mai multe motive. În primul rând, noi suntem convinși că BCE-ul poate să întreprindă această sarcină, are credibilitatea necesară, expertiza, independența. Toate acestea sunt niște precondiții de care nu ne putem lipsi. Sigur că există niște limitări în ceea ce privește acordarea acestei sarcini BCE-ului și dificultatea de a ne asigura că toate țările care cooperează și cărțele care participă au aceleași drepturi în uh, forul uh, de supraveghere este un lucru foarte sensibil. Deci asta este, un, asta este una din problemele cu care ne confruntăm. Totuși, trebuie să luăm la cunoștință faptul că ar fi existat uh, probleme și dacă găseam alte abordări. Putem să creăm un organism nou, european, în afara BCE-ului, dar noi nu suntem convinși că ar fi fost constructiv și că astfel s-ar fi ajuns la o supervizare eficientă, constructivă în Uniunea Europeană și în zona euro. Mai mult decât atât, o, un punct foarte al BCE este că nu se confruntă cu constrângerile juridice pe care adesea le-am discutat aici legate de um, jurisprudență. BCE, din punct de vedere juridic, poate să facă o supraveghere cu discreție și fără să fie limitată de jurisprudență. Acest lucru ar fi fost mult mai dificil pentru un nou organism sau pentru A, E, B. Deci există uh, plusuri, minusuri, credem că plusurile sunt uh, clar peste minusuri. Uh, oricum ar fi existat uh, elemente negative, orice ar fi fost, orice am fi ales. Un alt motiv pentru care am decis să dăm curs deciziei de la summit a fost exprimat de domnul Barnier, comisarul, dată fiind importanța subiectului, în contextul actual, trebuie să uh, accelerăm convergența dintre cele trei instituții. Nu ni s-a părut că are rost să acționăm diferit față de ceea ce s-a propus la summitul zonei euro, noi am considerat că este absolut necesar să asigurăm un nivel maximum de convergență între cele trei instituții și sperăm să reușim să realizăm această convergență și cu Parlamentul. O altă problemă cu aplicarea articolului 126 din tratat e evident aceea că nu suntem în procedura de codecizie. Comisia a spus foarte clar însă că propune acestea trebuie privite la pachet. Avem nevoie de acordul celor trei instituții pentru cele două propuneri și acesta este spiritul în care inițiem acum discuțiile. Nu în ultimul rând, un cuvânt cu privire la calendar. Îi înțeleg pe toți parlamentarii care au uh, solicitat uh, prudență și să nu ne grăbim, mai ales că este un subiect atât de sensibil. Acceptăm asta, dar în același timp trebuie să vedem că ni s-a deschis acum o portiță și nu ar trebui să ratăm această șansă. La comisie credem că ar fi regretabil dacă în continuare am rămâne la nivelul uh, discuțiilor pe cele două propuneri legislative și dacă așa am continuat și în 2013. Ar fi un mesaj negativ către piețe, către cetățeni și internațional. Nu ar trebui să uităm că aceste propuneri legislative sunt parte a răspunsului pentru criza uh, zonei euro așa că ar trebui să finalizăm aceste dosare cât mai repede posibil. Noi credem că de acum și până în decembrie uh, o finalizare este destul de ambițioasă, dar avem expertiză la această comisie și și la Consiliu în materii de, de supraveghere și cred că nu ar trebui să fie imposibil să ajungem la un acord în decembrie. Așa că sperăm din tot sufletul că asta se va și întâmpla. Comisia, desigur, vă stă la dispoziție. Oferim asistență membrilor Parlamentului pe toate chestiunile tehnice pe măsură ce se va ivi nevoia. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Gozes. Président, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi doriți să revin asupra calendarului. După ce am ascultat uh, pe raportor și comisia, bineînțeles, uh, trebuie acționat rapid, bineînțeles avem criza, bineînțeles trebuie să găsim uh, o soluție. Um, mecanismul trebuie să funcționeze, dar uh, nu suntem surși și auzim ce spun și șefii de state și de guverne. Și am auzit recent că Franța și Germania sunt de acord că e nevoie de ceva timp. În aceste condiții, eu cred că Parlamentul, pentru a fi serios, pentru a face o treabă serioasă, nu poate să o facă atât de rapid. Așa că vă cer numele grupului PPE ca data depunerii raportului să fie amânată, precum și data depunerii amendamentelor, și cred că dacă amânăm această dată cu câteva săptămâni, vom uh, fi gata înaintea Consiliului. Sunt, pot să pariez acest lucru. Aș mai face o scurtă remarcă de ordin juridic reprezentantului Comisiei. Pe de o parte avem un uh, Europa care Funcționează, dar avem și o jurisprudență de 40 de ani care ne este repetată. Deci aș spune comisiei că credeam că am lăsat deoparte această jurisdicție din acum 40 de ani în 2010. E bine că Europa să avanseze, dar să lăsăm moartea jurisdicția de acum 40 de ani. Legiuitorul uh, Uh, sau uh, contribuția legiuitorului uh, este mai importantă decât jurisprudența dacă legiuitorul a luat poziția, așa că să lăsăm lucrurile stupide deoparte. Now. Mulțumesc. Doamna Gular. Eu aș dori să îl întreb pe Jean-Paul, sunt de acord că trebuie să facă treaba bine. Aș dori să-l întreb ce vrea să spună prin a amâna cu câteva săptămâni, adică concret când. Eu cred că din punct de vedere strategic e important ca Parlamentul să arate că poate să lucreze rapid și că poate să ajungă la un acord înaintea Consiliului. Nu trebuie nici să pierdem vremea. Deci puțin mai mult timp bine, dar să nu amânăm până la calendele grecești. Cred că secretariatul comisiei uh, a studiat deja posibilitățile tehnice care permit uh, să dăm, să dea suficient timp pentru a ne face treaba cum trebuie și cu dorința de a uh, ajunge la un acord repede, eventual înaintea Consiliului. Cred că domnul președinte poate să comunice aceste date. Le-am văzut, dar nu eu trebuie să le comunic. Vreau să vă spun că ambii raportori au fost de acord să examineze proiectul de raport pe 22 octombrie, iar termenul pentru amendamente este pe 26 octombrie. Și acum uh, dau cuvântul raportorilor pentru concluzii, doamna Tyson. Mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că am ascultat niște contribuții extrem de bune. Am ascultat mai multe uh, argumente, am înțelegere față de acestea și sunt de acord, mai ales în ceea ce privește uh, elementele sensibile pe care le-am enunțat și eu. Am ascultat uh, uh, aceleași argumente și din partea colegilor mei, deci mi se pare că există un numitor comun și că trebuie să uh, clarificăm mai întâi aceste uh, îngrijorări ca să putem să ajungem la o soluție comună. Noi știm că Acum se discută despre crearea unui uh, mecanism pe lângă Banca Centrală Europeană sau la Banca Centrală Europeană, dar nu putem să uh, pierdem din vedere tratatul deci, și temeiul juridic. Avem un tratat care ne limitează, nu putem să uh, îl pierdem din vedere. Dar de cealaltă parte, după cum bine s-a spus, avem uh, acum momentul, uh, avem acum șansa de a realiza ceva. Uh, Uh, pentru a avea o autoritate bancară europeană adevărată de supraveghere, dar uh, nu trebuie nici să ne lăsăm înșelați de această portiță. Nu lucrăm într-un vacuum, după cum au spus-o și colegii. S-a dat o decizie la summitul uh, zonei euro în iunie și e important să ținem cont de aceasta. Nu putem pur și simplu să uh, o pierdem din vedere pentru că a fost un, o declarație foarte importantă. Și acum e rândul nostru. Trebuie să ne asumăm poziția. Domnule președinte, iată ce propun eu. Date fiind îngrijorările manifestate, trebuie să vedem exact cum construim pe propunerea care există și să spunem că noi vrem să rămânem împreună cei 27. Noi vrem să avem Uniunea Europeană, să avem piața internă, să avem o mai bună integrare și să nu avem fragmentare. Deci aceasta este prima chestiune. Și în propunerea actuală trebuie să vedem cum putem să îmbunătățim lucrurile așa fel încât să oferim exact asta. Cum să facem ca atractivitatea pentru statele din, uh, din statele non-euro să fie una reală. Deci, statele care nu sunt din zona euro pot să participe, dar până la urmă trebuie să vedem cum anume facem ca alta activitatea pentru aceștia să fie una reală. Care sunt condițiile pentru o cooperare strânsă? Cum putem să le îmbunătățim, de exemplu? De asemenea, cum putem să facem ca în uh, organismul de supraveghere, uh, Consiliul Director, să fie bine reprezentate statele non-euro, să aibă un statut îmbunătățit și ce se întâmplă și cu acest uh, Consiliu de Conducere? În ce măsură iau decizii în plan individual? Și cum vor acționa într-o bancă centrală europeană unde există deja uh, factori decizionali și așa mai departe. Deci trebuie să vedem cum anume putem să consolidăm rolul acestui uh, uh Consiliu de Supraveghere și apoi să vedem cum îmbunătățim situația în statelor din uh, Uh, care nu sunt în zona euro și cum putem să sporim atractivitatea acestui instrument. Am ascultat intervenții și despre bănci. Cred că domnul Clint a spus asta, că trebuie să avem și uh, societății de asigurare. Dar dacă acționăm în temeiul articolul 127, e clar că e fără societăți de asigurare. Deci nu avem cum să schimbăm situația pentru că e în tratat. Și dacă mergem cu, la BCE, atunci nu putem să avem și societățile de asigurare. Asta e situația. Dacă privim către bănci, se discuta despre tipul de bănci care trebuie să fie supravegheate. Am ascultat uh, destul despre cum se spune că nu se vrea ca toate băncile să fie supravegheate în plan central. Eu cred că trebuie să vedem exact ce bănci ar intra mm, sub autoritatea centrală de supraveghere și care ar rămâne în plan național și să nu pierdem din vedere această uh, separare. la audierea de pe 3 septembrie s-a menționat exact această problemă și cred că putem să mergem mai departe. Și apoi, care sunt uh, sarcinile? Ce se întâmplă în plan național la supraveghe cu supravegherea, ce se întâmplă la AEB, în plan european? Iarăși uh, mai trebuie să investigăm puțin până să ajungem la un răspuns. E de asemenea foarte important ca dacă rămânem la Banca Centrală Europeană, să vedem ce se întâmplă cu asumarea răspunderii. Pentru că nu mai avem atâta siguranță cu privire la vederea de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă acolo, dar ar trebui să stipulăm mai multe lucruri în regulament. Pentru că ar trebui să ar, trebui să nu mergem atât de departe încât să lăsăm totul uh, la latitudinea uh, autorității, să nu, lăsăm, uh, să nu lăsăm o putere discrețională Consiliului de Supraveghere, ci să stipulăm deja în, din regulament niște uh, marje de acțiune și cum putem să fim și noi implicați. În ceea ce privește latura monetară și latura de supraveghere, iarăși trebuie să vedem uh, ce statut vrem să conferim uh, acestui Consiliu de Supraveghere și ce fel de decizii sunt emise uh, acolo și la BCE. Și apoi avem și răspunderea democratică, ținând cont de arhitectura mecanismului, uh, putem să oferim mai multă vizibilitate, dacă vreți, sau uh, să oferim mai multă răspundere uh, în fața Parlamentului European și transparență, desigur, putem să îmbunătățim situația. Nu vreau să spun că putem crea o, o lume ideală cu această intervenție, dar să încercăm, cel puțin. Și apoi, cine va face supravegherea AEB, BCE? Domnule președinte, eu cred că trebuie în continuare să analizăm această situație și să vedem și din punct de vedere juridic ce își imaginează Comisia, în ce măsură putem să uh, dăm curs tuturor doleanțelor manifestate astăzi aici. Cam asta este propunerea mea. Astăzi, domnule președinte, în câteva săptămâni voi veni cu o propunere de raport și aș vrea să Uh, vă spun că în următoarele săptămâni putem cel puțin să venim cu o, uh, cel mult, mă scuzați, să venim cu o alternativă și mai apoi să vedem în ce direcție ne îndreptăm la ECOFIN și cu ceilalți. Asta este deja o altă chestiune. Noi trebuie să vedem ce putem să facem cu această propunere și, dacă nu reușim, putem să vedem, desigur, care sunt celelalte opțiuni, care sunt alternativele. Sunt de acord cu Silvii Gular, noi nu suntem aici într-un vacuum, e într-adevăr o urgență, urgența e pentru Banchia și uh, pentru Spania, dar e și pentru noi toți, pentru că suntem în plină criză, se poate întâmpla orice, iar încrederea cetățenilor este zdruncinată și mi se pare că trebuie să promovăm încrederea pentru că dacă din momentul zero spunem uh, nu mai avem, nu avem ce face, lucrurile sunt, uh, zarurile au fost deja aruncate, nu facem altceva decât să creăm o situație și să întreținem o creație, o, o situație, mă scuzați, haotică și de aceea, domnule președinte, eu spun că ar trebui să procedăm așa cum am sugerat eu. Mulțumesc pentru contribuțiile tuturor uh, colegilor. În ceea ce mă privește pe mine, eu cred că ar trebui să avem un uh, proiect de raport cât mai bun care să pună bazele acestei, funcționării acestei autorități Um, eu mi-asum pe deplin rolul raportorului. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Domnul Gigol. I would just like to make a few uh, brief comments after, after the discussion. So I think... Mulțumesc. Ar vrea să intervin cu câteva comentarii după discuțiile pe care le-am avut. În ceea ce privește criteriile de bază Eu cred că intervențiile noastre sunt convergente. Trebuie să menținem cât mai mult coerența reglementară pe piața unică. Trebuie să ne dotăm cu un sistem uh, eficace care să nu ne creeze probleme suplimentare. De asemenea, s-a spus că avem nevoie de un cadru clar. De asemenea, s-a vorbit și despre controlul democratic. Eu cred că problema nu este atât de mult de natură politică cât uh, juridică. Și asta e foarte grav. Avem două opțiuni. Fie exploatăm cât mai mult uh, marja juridică și rămânem uh, în cadrul actual, însă pentru asta trebuie să evaluăm, să vedem până unde putem merge. Și, bineînțeles, după o analiză politică, va trebui să ne gândim foarte serios dacă vrem să rămânem în acest cadru juridic sau dacă avem condițiile politice pentru a schimba legea. Eu pledez pentru cât mai multă prudență în acest domeniu. Și, bineînțeles, sunt de acord cu cei care spun că nu lucrăm aici izolat. Noi trebuie să ajungem la o structură a Uniunii Bancare cât mai puternice în Uniunea Europeană. Colegii de la Econ au primit deja invitație din partea mea pentru a ne întâlni mâine cu un jurist pentru a putea discuta astfel despre limitele cu care ne confruntăm. Nici juriștii nu sunt uh, de acord în legătură cu decizia Maroni și cu însemnătatea acesteia. Deci, aceasta fostă hotărâre judecătorească Maroni Uh, se referea la delegarea de sarcini uh, în mod nedemocratic. Însă noi vorbim de același lucru. Parla... Nu vorbim de același lucru. Parlamentul ar urma să delege anumite responsabilități. Și așa cum a spus și Jean-Paul, s-a făcut un mare tărăboi în uh, jurul acestei hotărâri judecătorești maroni. Toată lumea vorbește despre asta. Uh, Vom putea discuta cu comisia, însă trebuie să ne întrebăm dacă această decizie judecătorească nu e decât un argument pentru a nu delega niște competențe prea importante băncii centrale europene. Eu cred că acest caz Maroni ne va, îi va ține ocupați uh, mult timp pe, uh, pe juriști. Însă e clar că va trebui să discutăm și noi. indiferent de ce, va, de ce se va întâmpla, nu avem cum să acceptăm ca în cadrul BCE să avem uh, uh membrii cu drepturi diferite. E un principiu fundamental. Și ceea ce a spus colegul polonez e de înțeles. Aș vrea de altfel să știu dacă Într-adevăr, primul proiect al Comisiei includea acest lucru. Nu știu dacă în urma discuțiilor, mai ales uh, cu serviciul juridic, uh, și-au dat seama că nu e posibil. Ce putem face în uh, cadrul structurii BC? Și aici avem multe semne de întrebare din punct de vedere juridic. Doamna Tyson avea dreptate, deci trebuie să studiem foarte îndeaproape și dacă nu vom respecta criteriile privind piața, privind um, piața unică, privind toate acestea, dacă nu vom respecta suficient de mult aceste criterii, atunci va trebui să avem curajul să spunem că avem nevoie de o altă instituție um, la care va colabora BC-ul cu, uh, cu expertiza sa. Da, aici se deschid o serie de uh, întrebări de natură juridică și de aceea invit pe colegi să participe la discuția de mâine. René Pazia a lucrat la acest dosar pentru mine în timpul verii și colega mea, Francisca Brandner, va participa de asemenea la discuția de mâine. Aș vrea în sfârșit să vă reamintesc că nu avem nevoie de confirmarea Consiliului în ceea ce privește codecizia. Nu. Putem pur și simplu să respectăm rezoluția noastră. În ceea ce privește unanimitatea și articolul 127 cu 6, sunt sigur că o serie de țări nu vor accepta niciodată acest articol dacă nu este un acord pentru a modifica regulamentul autorității bancare europene. Cu alte cuvinte, vreau să ne exercităm toată influența pe întreg pachetul. Și dați fiind că anumite țări nu vor accepta schimbările, nu vor accepta 127 cu 6 Asta înseamnă că noi, împreună, va trebui să lucrăm pe marginea ambelor rapoarte pentru a ajunge la o soluție comună. O soluție comună care să țină cont în primul rând de criteriile noastre politice. Și în funcție de asta vom alege de mersul pe care trebuie să-l uh, urmăm împreună. Deci fără așa ceva nu ne vom putea înțelege. Noul calendar uh, e puțin mai flexibil, mi se pare că e un lucru bun pentru a găsi o soluție responsabilă pentru Consiliu uh, și Parlament. Deci eu sunt sigur că vom găsi o ieșire din această criză. Domnul Stolojan, vreau să vă reamintesc că proiectul de raport va fi analizat pe 22 uh, octombrie. Ambele rapoarte vor fi discutate atunci. 22. Termenul pentru amendamente este 26 octombrie. Deci vom avea patru zile de la discuții. Vă reamintesc că miercuri, pe 10 octombrie, vom avea o ședință extraordinară de la 9 la 1, audiere privind Uniunea Bancară, gestionarea crizei. Acum încheiem ședința. La revedere! Step. Hmm? Ok, Mr. Langen. Domnul Langen, miercuri 10 octombrie, de la 9 la 1. Vă mulțumesc.